Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston. Dragi colegi, eh, doamna barona Ashton, un alt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, eh, a fost foarte punctuală și nu dorim să, o, să o, obligăm o doamnă să aș, facem să aștepte, mai ales când este atât de punctuală. Așadar îi urăm bun venit în numele tuturor la reuniunea noastră, care pentru a doua oară o are ca protagonistă a dialogului cu noi, deși cu uh, barona Ashton au fost și alte întâlniri, mai puțin formale, dar la fel de rodnice. După cum știm cu toții, tratatul de Lisabona, doamnă barona Ashton, pesanti uh, responsabilità. Va a conferit, știți bine, în alte responsabilități pentru îndeplinirea cărora e necesar nu doar să modificăm, să renoim metodele noastre de lucru, ci și ca dumneavoastră să dispuneți de mijloace logistice, intelectuale, resurse financiare pentru a putea desfășura uh, rolul. Pot, uh, cred că pot spune numele tuturor colegilor că Parlamentul nostru și mai ales Comisia noastră de Afaceri Externe l-au susținut în efortul de a înființa un serviciu european de acțiune externă care să poată uh, să vă asiste în acțiunile noastre politice pe scena internațională cu mijloace adecvate ambițiilor noastre și așteptărilor noastre ale tuturor. Acum ne aflăm în faza în care trebuie să trecem la o nouă etapă a raporturilor noastre. Trebuie să instaurăm un dialog politic asupra rolului Uniunii Europene, asupra priorităților acțiunii externe pe uh, scena internațională, asupra priorităților care trebuie să ne ghideze acțiunile externe și, sigur, și asupra mijloacelor necesare pentru a ne obține scopurile. Motiv pentru care cred, consider că este foarte important după cum deja am convenit, doamna Ashton, ca astăzi dialogul nostru să se concentreze pe cât posibil asupra temelor prioritare pe care le putem exemplifica, dar nu vreau să intrăm prea în detaliu, dar m-aș putea referi la situația în Afganistan, Pakistan, o posibilă politică a Uniunii Europene în delicata tema a a uh, raporturilor cu Iran, apoi procesul de pace în Orientul Mijlociu, cred că a fost unul din punctele principale ale dezbaterii desfășurate ieri la Consiliul de Ministri ai Afacerilor Externe ai Uniunii Europene. Și repetăm, apoi problemele uh, legate de cornul Africii și relațiile cu aceste țări uh, din această zonă și relațiile cu partenerii noștri strategici, un alt subiect la care dumneavoastră țineți foarte mult și noi la fel, desigur. Nu cred că mai e nimic de spus acum. Putem începe întâlnirea și discuția. Dumneavoastră sigur aveți uh, cuvântul și mai apoi va urma dezbaterea. Mulțumindu-vă încă o dată pentru prezența noastră aici, mă grăbesc să vă dau cuvântul. Chair, um, I'm delighted to be back in the Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă întorc la comisia dumneavoastră în această dupămasă. Întotdeauna am spus că e foarte important să avem acest schimb de vederi sistematic, o ocazie pentru mine să văd care sunt domeniile care vă preocupă pe dumneavoastră uh, europarlamentar și mai ales pe dumneavoastră Comisia AFET. Și e și o ocazie pentru mine să uh, aprofundez o parte din uh, munca mea. Ehm, nu o să intru prea mult în amănunte, pentru că mă interesează foarte mult uh, schimbul de opinii cu dumneavoastră, însă aș dori să trec în revistă uh, o serie de domenii la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule președinte, și care se pare că v-ar interesa uh, în dezbaterea de astăzi. Chiar la începutul mandatului meu am spus că am uh, trei priorități. În primul rând, instituirea acestui serviciu de acțiune externă și iată am intrat într-o fază și aici aș dori să mulțumesc parlamentarilor pentru sprijinul și um, um, pentru remarcele pe care mi le-ați făcut. Am intrat în faza în care sperăm ca serviciul să devină cât mai repede operațional. A doua prioritate, vecinătatea. Și uh, probabil că a, uh, a, uh, doriți să intrăm în uh, amănunte în legătură cu vecinătatea. Aș dori și eu să acord acestui subiect mai multă atenție. Am călătorit în Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu, Egipt, Georgia, Ucraina și vom avea o întrunire ministerială în curând. Dacă e să evidențiem un aspect al acestei politici, e vorba de decizia Consiliului Cagre de a transmite recomandări Comisiei pentru Serbia și Kosovo. Această decizie este foarte importantă. Încercăm să vedem dacă putem face progrese în ce privește liberalizarea vizelor privind Kosovo. S-au înregistrat anumite progrese care sunt foarte importante. Și știu că unii eurodeputați au acordat o mare atenție și au petrecut mult timp în Balcanii de Vest, mai ales în Serbia și Kosovo recent. A treia prioritate pe care am trasat-o a fost uh, partenerii strategici. Și pentru mine e foarte important ca unii Uniunea Europeană să hotărască singură care își dorește să fie relațiile sale cu acești parteneri pe viitor. Uh, am alocat mult timp în dezbaterile cu partenerii, bineînțeles cu Hillary Clinton din SUA, cu Darbin Guo, uh, într-o vizită în China uh, de lungă durată la sfârșitul lui august cu uh, domnul Yang, de asemenea cu uh, ministrul Sergei Lavrov, cu care ne întâlnim uh, regulat, și cu, în India cu prim-ministrul și cu ministrul Krishna într-o vizită care a discutat și aspecte legate de partea militară și combaterea terorismului. Câteva aspecte în legătură cu acești Uh, parteneri uh, strategici. Eu aș spune că partenerii noștri uh, știu cum doresc să arate această relație cu Uniunea Europeană. Însă, Uh, în uh, lumea în care ne aflăm după tratatul de la Lisabona, ni se dă ocazia să fim mai eficienți și mai clari în ce dorim să obținem din aceste parteneriate pe care le avem. Și una dintre acțiunile pe care le-am lansat a fost să invităm șefi de guverne care să mă mandateze să vin cu idei noi pentru a uh, verifica cum funcționează aceste parteneriate strategice și relația pe care dorim să le avem pe termen lung și pe viitor. Progresul în acest sens uh, va fi uh, discutat la Consiliul European din decembrie. Dar uh, e un proces foarte important și, domnule președinte, știu că uh, deputații din comisia dumneavoastră poate doresc să se refere la parteneri strategici sau poate și la aspecte importante în legătură cu acești uh, uh, parteneri strategici pe viitor. Bineînțeles că mă voi axa pe Afganistan și pe Pakistan. În iulie am fost la Kabul, am participat la conferința de acolo care a, a lansat noul program național de priorități. Când m-am întâlnit cu președintele Karzai, am subliniat că Uniunea Europeană recunoaște că e e nevoie de eforturi pe termen lung. Și în al doilea rând că era foarte important să avem toată societatea, inclusiv femeile implicate în acest proces. Uh, în dimineața conferinței respective m-am întâlnit împreună cu Hillary Clinton cu un grup de femei afgane și am discutat o serie de probleme uh, de la microfinanțare până la creștere economică, uh, învățare, învățământ și participarea la alegeri, pentru că această conferință a avut loc înainte de alegeri. Această conferință a fost foarte importantă pentru viitoarea direcție a Afganistanului și cred că e foarte important să continuăm să transmitem un mesaj respectiv că femeile trebuie să fie implicate în acest proces în viitor. Și știu că avem uh, uh, persoane foarte competente pe acest subiect, pe Afganistan și sunt uh, sigură că vom avea un schimb de vedere acum. În ce privește Pakistanul, uh, m-am întâlnit cu prietenii uh, Pakistanului uh, democratic, m-am întâlnit și cu președintele acestei mișcări. E foarte important să vedem cum putem folosi cel mai bine resursele din comunitatea internațională, dar și propriile noastre resurse pentru a aborda nu numai perioada de după inundații, dar și dezvoltarea economică pe care toată lumea și-o dorește pentru această țară. Consiliul European a luat o decizie în legătură cu ce am putea face în domeniul comerțului, un subiect foarte important pentru Pakistan. Și trebuie să spun că reacția în ce privește Pakistanul și Pakistanul dorește ca eu să transmit acest mesaj la Parlamentul European e că ei recunosc importanța acestui ajutor și consideră că e o, uh, un gest foarte important din partea Uniunii Europene de a sprijini Pakistanul nu numai pe termen foarte scurt, ci și pe viitor. Acum, foarte pe scurt, mă voi referi la procesul de pace din Orientul Mijlociu toți ne dorim uh, să vedem ce progrese se pot înregistra acum. Contactele mele sistemate cu senatorul Mitchell mi-au arătat cât de implicat este el la mod activ, atât cu partea israeliană cât și cu palestinienii, pentru a ieși un mod de a uh, ieși din uh, impas. În urmă cu trei săptămâni m-am întâlnit în privat cu președintele uh, Abbas, cu domnul uh, Fayed și cu uh, domnul Netanyahu și, bineînțeles, și cu domnul senator Mitchell. E clar că toată lumea dorește să se facă progrese dacă găsim să găsim o modalitate de a uh, aborda problema moratoriului. Și de fiecare dată, la fiecare telefon pe care l-am avut, chiar ieri am discutat uh, aceste aspecte cu ministrul de afaceri externe din Iordania. Noi jucăm aici un rol foarte important în sprijinirea eforturilor depuse, a ne asigura că quartetul este cu adevărat implicat implicat în încurajarea, impulsionarea uh, acestui dialog pe care l-am avut în Uniunea Europeană pentru a sprijini viitorul și pentru a sprijini uh, creșterea statului uh, palestinian și a permite acestui stat să fie implicat pe deplin în acest proces pentru negocierile de pace pe viitor. Însă, bineînțeles, trebuie să depunem și mai multe eforturi uh, pentru a um, implica și comunitatea internațională. Sigur, când uh, vorbim despre Orientul Mijlociu, trebuie să vorbim și despre Liban. La Consiliul Cagre s-a discutat această situație. Trebuie să sprijinim stabilitatea guvernului în Liban și, bineînțeles, s-a discutat și importanța uh, Uh, Tribunalului Special, așa cum a spus secretarul general ONU. Sigur, în ce privește Iranul, știți că am trimis o scrisoare oficială doctorului Cialili, uh, omologul meu, pentru a sugera că trebuie să începem negocieri uh, la, cu Viena în format ONU în decembrie. Am spus întotdeauna că e vorba de o abordare dublă. E foarte important să menținem presiunea, dar și să lansăm dialogul. Și am subliniat în uh, angajamentul nostru de a continua pe calea dialogului, că nu vom precupeți niciun efort în acest sens. Bineînțeles, pachetul convenit la uh, Consiliul CAGRE este foarte important și trebuie să menținem această presiune. Trebuie să menționez că m-am întâlnit și cu uh, Shirin Abadi, laureatul premiului uh, Nobel. E foarte cunoscută, e o militantă cunoscută pentru drepturile omului, o femeie extraordinară cu care avem contracte strânse. Și o să menționez o singură chestiune despre care uh, vom discuta, sunt sigură în amănunt, ce se întâmplă în, pe coastele somaleze Uh, misiunea noastră Atalanta, dar uh, și mai important, această abordare cuprinzătoare pentru a încerca de a aborda toate uh, problemele care duc la apariția pirateriei pe această, în această zonă. Am copresidat o regiune în legătură cu felul în care putem să implicăm pe liderii africani pentru a ajunge la o strategie pentru Somalia, Uh, sprijinim și încurajăm uh, uh, aceste evoluții împreună cu ONU în această regiune. Apoi, trebuie să ne asigurăm că căile comerciale rămân deschise pentru a permite relațiilor comerciale să continue, dar și ajutorului uman, umanitar sau hranăi să ajungă la celor care au nevoie și apoi nevoia de a combate pirateria mai eficient pe costele somaleze. Iată, domnule președinte, un evantai al problemelor pe care sper să le abordăm mai în, amănunține astăzi. Suntem foarte implicați, suntem foarte activi și cu serviciul care va apărea sunt sigură că vom asigura um, servicii mai de calitate, dar aș dori să vă spun că Serviciul pentru Acțiune Externă va trimite delegații la fața locului și uh, știu că speranțele în ce privește uh, activitatea acestui serviciu sunt foarte mari și doresc să vă mulțumesc în acest sens. Grazie, Baronesa Aston. Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum putem uh, da curs dezbaterii pentru orice fel de întrebare, sugestie, pentru prețioasa activitate care vă este apanajul. Începem cu coordonatorii. Văd că numărul de persoane care s-au înscris la cuvânt ne permite să alocăm fiecăruia câte 3 minute. În primul rând, domnul Salafranca, coordonator PPE, 3 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, doamnei Ashton pentru prezența domniei sale aici alături de noi. Dar nu știu dacă ar fi fost cazul să vă oferim un buchet de flori, cam cum am făcut în plenară, dar oricum vă mulțumesc uh, pentru că ați venit și vă felicit și nefericit pentru ce s-a întâmplat săptămâna trecută în plenară în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă și sperăm că va începe să funcționeze cât mai curând posibil. Doamnă, doamnă președinte, voi uh, pune poate uh, o întrebare inedită care nu se afla în programul de astăzi. Mă voi referi la Cuba. Poate că am putea să găsim căi pentru o apropiere de Cuba. Uh, doamna Ashton, în legătură de cele, cu cele uh, discutate în Consiliu, v-aș întreba dacă sunteți de acord cu declarațiile predecesorului dumneavoastră, domnul Solana, care spunea că guvernul cubanez trebuie să facă mai mult decât a elibera câțiva deținuți politici și a expulza din Cuba. Președinte, uh, ministrul afacerilor externe din Cuba spune că um, ar trebui fiecare să-și vadă de treaba lui. Și că o apropiere nu este de actualitate. La începutul comentariului dumneavoastră ați spus că doriți să asociați Parlamentul uh, uh, acțiunilor dumneavoastră, date fiind ultimele rezoluții ale Parlamentului privind Cuba, după moartea disidentului domnului Zapata și după decizia uh, Consiliului Președinților de a decerna uh, premiul Saharovului disident cubanez. Întrebarea mea ar fi dacă sunteți gata să interveniți pentru ca laureatul uh, acestui premiu, domnul Farinia, să poată veni la Bruxelles, la Parlamentul European sau la Strasbourg să poată să-și primească premiul acordat de uh, Parlament, exercitându-și astfel un drept fundamental, adică libertatea de a călători. Mulțumesc, mulțumesc domnule Sala Franca, mulțumesc că v-ați încadrat în cele trei minute pe care le-ați avut la dispoziție și acum domnul Vigenin are cuvântul pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, urez bun venit, doamne Ashton. E bine că acum trecem de la crearea de structuri la dezvoltarea de politici. Cred că e foarte palpitant să vedem cum se desfășoară acest lucru. Am o întrebare cu caracter mai strategic, cu privire la parteneriatele strategice. Dacă puteți fi mai precisă, eh, prezentându-ne opinia noastră în legătură cu baza de pe care ar trebui dezvoltate aceste parteneriate. Pentru mulți din noi e clar că țările despre care se discută reprezintă parteneri care pot juca un rol strategic, dar există încă multe diferențe între aceste țări. Și atunci când avem o politică specifică orientată spre una din aceste țări, poate e bine de știut care sunt scopurile noastre. Pentru că după Lisabona, Uniunea Europeană poate juca un rol diferit. Poate juca un rol de lider, de multe ori. Dar trebuie să știm exact care sunt scopurile noastre cu aceste parteneriate strategice. fie uh, încercăm uh, să instaurăm o nouă ordine mondială, adică un obiectiv foarte măreț, sau e vorba de o abordică uh, pentru mai bune relații comerciale, putem vorbi de valori comune sau doar scopuri comune cu partenerii noștri. Putem oare avea scopuri comune cu toți acești parteneri? Sigur, e nevoie să facem această reflexie aici la uh, Comisia noastră, dar în general la nivelul întregii Uniunii Europene. E important de știut care este opinia dumneavoastră ca înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei. A doua întrebare e una cu un caracter mai practic. Dumneavoastră sunteți responsabilă de dialogul Serbia-Kosovo și ați menționat în introducerea dumneavoastră acest lucru. Cum credeți că se poate dezvolta acest dialog sau poate demara acest dialog după colapsul guvernului din Kosovo și noile alegeri. Există oare un calendar pentru un dialog? Aveți uh, vreun plan uh, deja elaborat în legătură cu modul în care trebuie procedat cu această problemă, care este una foarte importantă, mai ales în lumina recentelor decizii ale Consiliului privitoare la candidatura Serbiei la, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnule Vigenin. Și acum are cuvântul doamna Neitz pentru 3 minute. Doamna Neitz, mulțumesc, domnule președinte, doamna noastră reprezentant. Bine ați venit la reuniunea noastră. În primul rând, aș dori să vă felicit în legătură cu numirile, cele două numiri excelente la vârf Eh, după ce serviciul de acțiune externă eh, va fi funcțional, cred că vor avea un cuvânt greu de spus. Vă felicit și ne felicit pentru eh, aceste acorduri la care s-a ajuns, pentru ca serviciul să fie funcțional cât mai curând, la data la care ne-ați promis că va începe să funcționeze. Dar avem și mai există încă niște semne de întrebare, dar oricum vă felicit. Acestea fiind spuse, uh, în legătură cu politica de vecinătate europeană, ieri am avut un uh, uh, schimb de opinii cu domnul comisar Füle pe acest subiect. Domnia s-a menționat că una din preocupările dumneavoastră uh, o reprezintă conflictele înghețate. Așadar, v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți dacă aveți niște uh, acțiuni, pentru a, uh, dacă prevedeți niște acțiuni încercând să deblocați Uh, situația și eventual să găsiți și niște soluții. Ar fi foarte de apreciat. În ce privește Afganistanul acum, <coughs> eu cred că e timpul să începem să ne gândim serios la un final al uh, operațiunilor cu caracter militar acolo. Să începem să ne dăm seama că nu există o soluție militară a acestui conflict, ci doar una politică. Acum nu mă aștept uh, să ne spuneți uh, toate secretele, toate convorbirile secrete pe care le-ați avut în legătură cu Afganistanul, dar cred că uh, trebuie să începem să discutăm și această problemă a finalului operațiunilor militare. Apoi, în privința Orientului Mijlociu, sigur că am vrea tot să se ajungă la o soluție și v-aș întreba ce contacte aveți cu liderii religiei Arabe, cu conferința islamică, cu liderii din țările învecinate, care joacă un rol important în regiune, ce ar putea contribui la găsirea unei soluții pașnice. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc acum doamna Luna, cei trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamna reprezentant doamnă ministru de afaceri externe, așa mi-aș dori să vă numesc și, deși nu e oficial, domnule Taină, cred că am dreptul la propria mea opinie. Așa, doamnă ministru de externe, împreună cu cei care v-au uh, felicitat, uh, vă spun și eu că îmi pare foarte bine că am reușit să găsim acest acord, pentru că încă de la 1 decembrie Serviciul de Acțiune externe să fie funcțional. Apreciez foarte mult uh, această soluție. Totuși, după cum știți, și colegii mei probabil că se vor referi și ei la uh, soluțiile pașnice, la ieșirea din conflicte, subiecte foarte importante. Aici am vrea să știm uh, mai multe de la dumneavoastră, dar în calitate de raportoare acestui Parlament pentru Kosovo, aș avea două întrebări să vă adresez în legătură cu Balcanii de Vest. În primul rând, uh, problema liberalizării sistemului vizelor și o strategie pentru vizele, cu vizele și o foaie de parcurs pentru Kosovo. Din fericire, ieri Consiliul a dat un verde uh, Serbiei pentru a putea candida la statutul de membru UE. Cred că e esențial ca și Comisia să aibă o strategie privind vizele și o foaie de parcurs pentru Kosovo cetățenii din Bosnia și Albania uh, vor primi libertatea de a călători în următoarele săptămâni. Singurii cetățeni din Balcanii de Vest care nu au libertatea de a călători sunt kosovarii. Și nu știu dacă există vreun calendar pentru ei. S-au făcut destule în Kosovo, în domeniul legislativ, acordul de readmisie și așa mai departe. Ei și-au făcut temele. Înaintea verii s-a spus că uh, am putea avea o strategie în septembrie, dar nu există încă acest lucru vă întreb când, vor avea, când veți avea o strategie privind vizele pentru uh, Kosovo. Apoi, cum spunea și domnul Vigenin, e important dialogul. Știu că există o criză constituțională în acest moment în Kosovo, dar dialogul nu trebuie să fie împiedicat de acest lucru. Deci aveți un calendar, aveți o structură în acest sens. Când credeți că poate demara dialogul? Care vor fi principale subiecte de discuție? În ultim lucru, în legătură cu procesul de pace din Orientul Mijlociu, în această dimineață, am fost de dreptul șocat uh, de, uh, când am văzut știrile pe Euronews și pe alte uh, programe în legătură cu protestele unor arabi israelieni. Poliția a intervenit, ei protestau împotriva noi legi care spune că oricine care dorește să devină cetățean uh, israelian trebuie să-și declare loialitatea față de statul uh, evreu, care e lucru dificil. Cum, ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Ați avut convorbiri cu guvernul israelian? această temă. Această temă a făcut parte din dezbaterile noastre cu partea israeliană. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Lunacek. Între coordonatori uh, are loc acum și un primul vicepreședinte, și anume domnul Provera, trei minute. Mulțumesc, uh, vă adresez și eu felicitări și uh, vă mulțumesc pentru prezența ei, doamna Ashton, și mă voi referi la Somalia. Din 2007, Până acum, Comisia a uh, cheltuit 147 de milioane de euro pentru a susține misiunea militară a Uniunii Africane pentru stabilizarea Somaliei. Asta fără a mai număra și uh, uh contribuțiile financiare ale statelor membre uh, ale Uniunii Europene. Eficacitatea acestor trupe uh, la fața locului e cel puțin modestă. Uh, dacă considerăm că așa zisul guvern de tranziție federală controlează Palatul prezidențial, aeroportul, uh, drumul dintre palat și aeroport, e vorba de mai mult sau puțin 8 km pătrați. Rezultatul este că cu curțile islamice, milințile al-Shabaab, controlează de facto Mogadishu, capitala, ci se răspândesc și în multe părți ale Somaliei, cu consecința că este destabilizată întreaga regiune a Cornului Africii. Singura regiune stabilă și sigură de ani și ani de zile este Somalia, care a fost ignorată de mult timp de către comunitatea internațională și, în mod miraculos, uh, mă refer, mă scuzați, la Somaliland, la regiunea Somaliland, uh, unde au fost desfășurat, s-au desfășurat trei uh, alegeri prezidențiale. Alegerile s-au desfășurat în mod democratic și fără violență și în lumina faptului că Departamentul de Stat Americ American și Uniunea Africană doresc să deschidă forme de cooperare și parteneriate cu guvernul Somaliland ce intenționează să facă Uniunea Europeană. Și în încheiere, vă întreb, nu credeți că e necesar, doamna Ashton, să avem investiții politice și economice în Somaliland, care e un model de stabilitate pentru somalezi și care poate să fie un mediator în această criză, conform tradiției somaleze și fără conferințe internaționale inutile și costisitoare care se organizează în general în Kenya, țară vecină, care până acum nu au avut uh, vreun uh, rezultat însemnat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Provera, spune președintele, și acum are cuvântul domnul Tanăc pentru trei minute. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. O salut la rândul meu pe înalta reprezentantă și vicepreședinta Comisiei, doamna Catherine Ashton. Vreau să vă felicit pentru uh, faptul că, într-un final, ați reușit să puneți bazele Serviciului European de Acțiune Externă. Știu că va fi greu să atingem neutralitatea bugetară în cazul Serviciului European de Acțiune Externă, însă ar trebui să oferim un exemplu pentru viitor, dată fiind situația de criză. Dați-mi voie să mă refer la Sudanul uh, de Sud și uh, referendumul privind independența, care va fi organizat în curând Există în continuare îngrijorări legate de corectitudinea tuturor uh, acestor uh, acțiuni demarate în, uh, în zonă, uh, semnale de acest gen și din partea reprezentanților dumneavoastră în zonă. Există vreo dovadă a faptului că Uniunea Europeană va rezista, va sprijini forțele binelui din zonă și cum uh, credeți că vom, vom putea organiza o misiune de observare a alegerilor pe termen lung în zonă? O a doua temă ce trebuie să fie pusă în discuție este Cornul Africii și Atalanta. Știm că Somalia este un stat eșuat, guvernul de tranziție abia reușește să își păstreze dominația asupra capitalei și, prin urmare, dați-mi voie să vă întreb în ce măsură credeți că veți putea sprijini uh, regiunea Somaliland, care este singura zonă din uh, respectiva regiune democratică, fapt dovedit de cele trei alegeri cât se poate de libere organizate în, uh, în ultima vreme. Cum doriți să re-recunoașteți această fostă colonie britanică? credeți că veți putea face lucrul acesta și, prin urmare, că veți oferi susținerea necesară acestui, acestei zone foarte stabile din uh, conul Africii? În ceea ce privește Montenegro, vă felicit pentru faptul că ați reușit să, să puneți bazele dialogului între Serbia și Kosovo. Asta pentru că sunt raportor pentru zona Balcanilor de Vest. Întotdeauna am luptat pentru obținerea unei, uh, unui rezultat cât se poate de concret al acestor uh, discuții între Serbia și uh, Kosovo. După părerea mea, pe viitor, Kosovo ar putea să rămână un fel de Taiwan aici în Europa, Știm că există divergențe în ceea ce privește recunoașterea acestei, acestei republici și uh, această republică reprezintă o mare povară pentru bugetul Uniunii Europene, 200 de milioane de euro pentru EULEX doar, să nu ne mai gândim la toate celelalte misiuni ONU din zonă. Există însă uh, Uh, în momentul de față o strategie, cum va arăta strategia aceasta pentru Kosovo pe viitor, cum va arăta dialogul între Serbia și Kosovo sub auspiciile dumneavoastră. Lözing. Mulțumesc și acum doamna Lözing, are cuvântul 3 minute. Da, Dank, äh, Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna Ashton, pentru prezența dumneavoastră aici. Vreau să vă atrag atenția asupra escaladării violențelor din Sahara de Vest. Dați-mi voie să vă rog să luați poziție vis-a-vis -vis de această situație. De săptămâni întregi, 14.000 până la 20.000 de reprezentanți ai Saharei de, Vest, de Vest campează ca formă de protest împotriva Marocului. Vor să, dovedești, să dovedească faptul că uh, puterea străină, Maroco, Marocul suge sângele acestei regiuni. Trebuie să luăm o poziție cât se poate de clară, trebuie să zdruncinăm lipsa de acțiune la nivel înalt. Săptămâna trecută uh, un uh, copil de 14 ani a fost împușcat de către autoritățile polițienești uh, marocane. Respectivul copil vrea să se alăture protestatarilor. Șapte dintre însoțitorii săi au fost răniți. Uniunea Europeană luptă pentru drepturile omului, însă în același timp colaborează strâns cu Marocul. Iar Marocul este tocmai statul care, care uh, este răspunzător pentru situația dezastroasă din Sahara de Vest. Este forța ocupatoare. Prin urmare, vreau să vă întreb în ce măsură Uniunea Europeană poate interveni în situația de la fața locului. Cum se poate asigura Uniunea Europeană că uciderea acestui copil va fi condamnată și cum va reacționa Uniunea Europeană la această escaladare a conflictului? Se vor uh, demara anchete ale Uniunii Europene pentru condamnarea vinovaților și, de asemenea, cum își va sau ce efect va avea această situație asupra viitoarelor colaborări între Uniunea Europeană și Marocul. Eh, o a doua întrebare cu privire la Somalia. Uniunea Europeană dorește să sprijine zona, dar o face colaborând cu niște forțe teroriste din, eh, din zonă. Este vorba despre forțe teroriste ar, uh, ar angaja copii soldați și uh, forțe teroriste care sunt uh, implicate și în luptele din Uganda și Sudan. Cum este posibilă această situație? Cum, uh, uh, cum se poate propaga și pe viitor această situație? Cum uh, tolerați această situație? Cu atât mai mult cu cât în trecut, mulți dintre cei care au fost uh, educați de către forțele polițienești uh, europene au trecut la opoziție și acum luptă împotriva uh, soldaților ONU, respectiv reprezentanților Uniunii Europene. Cum poate fi asta adusă la un numitor comun cu politica privind drepturile omului uh, la nivel european? Mulțumesc. Și acum doamna vicepreședinta Comisiei are dreptul la replică. Acum închid lista uh, celor care s-au scris la cuvânt și nu admit excepții. Vă rog, doamnă Ashton, aveți cuvântul. How long do I have, Mr. Chairman? Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Bine, voi încerca să, să fiu uh, succintă, în orice caz. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Eram absolut convinsă că temele vor fi uh, altele decât cele pe care le-am enumerat. Domnule Salafanca, vă mulțumesc pentru cuvintele drăguțe. În ceea ce privește Cuba, problema Cubei, Consiliul a decis că avem nevoie de o perio perioadă de reflexie în ceea ce privește uh, Cuba. Deocamdată ne bazăm pe acordurile încheiate deja și uh, vom vedea cum evoluează lucrurile. Prin urmare, ce vrem noi să facem? Vrem să punem în discuție problemele existente, însă o vom face foarte discret. Însă poziția noastră nu s-a schimbat absolut deloc. Bine, ne dăm seama că nu e suficient nu e suficientă poziția noastră în momentul de față sau a, a atitudinea noastră în momentul de față. Sunt uh, conștientă de faptul că domnul Farinas trebuie să vină la Parlamentul European pentru a-și uh, obține premiul personal, însă dați-ne voie să rezolvăm această problemă pe calea noastră directă, uh, discretă. Domnule Vigenin, în ceea ce privește parteneriatele strategice, care este rolul acestora, în ce măsură ne afectează, etc. Aceasta era întrebarea dumneavoastră. Avem o serie de parteneri strategici descriși astfel de către Comisia Europeană. Într-adevăr, există mari diferențe între ei. Eu, în momentul de față, încerc să-mi dau seama în cum ar trebui să arate fiecare relația noastră cu fiecare partener strategic în parte. Dacă ne uităm la um, uh, India, China, Statele Unite ale Americii, mari puteri la nivel uh, mondial care ne pot afecta relațiile comerciale și de asemenea politice. De asemenea, aceste state sunt uh, deja parteneri importanți ai noștri în anumite domenii. Spre exemplu, în cazul Atalanta, colaborăm cu China, India, Statele Unite ale Americii. Prin urmare, există o relație care trebuie să primească o esență, însă această esență va fi stabilită de către noi în urma uh, consultările, consultărilor cu toate statele membre. În orice caz, ne dăm seama că avem nevoie de o poziție clară a Uniunii Europene cu privire la uh, beneficiile pe care vrea să le extragă din aceste relații. Uh, trebuie să ne gândim la uh, bineînțeles, relațiile comerciale, la relațiile politice și, de asemenea, trebuie să ne gândim la modul în care vom reuși, prin intermediul acestor relații, să protejăm principiile Uniunii Europene, precum, spre exemplu, drepturile omului. În ceea ce privește întrebarea doamnei Neitz, vă mulțumesc pentru faptul că ați lăudat cele două persoane pe care deja le-am uh, numit în cadrul SAE sunt persoane foarte capabile și mă bucur că se află de partea noastră. Conflictele înghețate reprezintă o problemă a noastră a tuturor. Să ne gândim doar la Transnistria. E clar că trebuie să trecem de la discuțiile informale la discuții formale. E o temă pe care am discutat-o cu Serghei Lavrov. Este o temă care trebuie să fie rez, uh, rezolvată pentru a vedea care va fi într-un final viitorul Republicii Euro- uh, Moldova. În orice caz, noi ne dorim să soluționăm conflictele, ne implicăm în această muncă și cu cât o facem uh, mai rapid, cu atât mai bine. În ceea ce privește Af- Afganistanul, uh, Trebuie să ne asigurăm că în momentul în care avem operațiuni la fața locului, indiferent de genul acestora, uh, ne putem, să ne putem asigura că uh, reprezentații noștri ajută cetățenii afgani și de asemenea se află la rândul lor în uh, siguranță. Lucru foarte important după părerea mea. În ceea ce privește legăturile pe care le avem cu Orientul apropiat, mă refer acum la bineînțeles, uh, de asemenea Siria, Libanul, etc., uh, purtăm discuții, avem parteneri și aceste discuții sunt esențiale pentru găsirea unei, uh, unei rez, rezolvări. Managementul de criză, da, e important, însă acesta se este un principiu care se, se aplică în cazul tuturor statelor în care suntem Um, în momentul de față activi. Suntem activi în 135 de state la nivel mondial și ne dăm seama cât de importantă este această activitate a noastră. Să ne gândim doar la schimbările climatice și la modul în care prezența noastră în diferitele state care vor fi afectate de către schimbările climatice este una pozitivă. În ceea ce privește Serbia și Kosovo, dialogul uh, sau calendarul au fost, uh, a fost stabilit către președintele, respectiv premierul uh, serb. sârb se vor demara discuțiile și în cadrul acestora vom încerca să ameliorăm condițiile de viață ale cetățenilor care sunt afectați. A, acesta este punctul de plecare. Vom vedea pe parcurs în ce măsură vom putea transforma în realitate toate dorințele noastre. În dimineața aceasta am discutat la nivelul comisiei problema vizelor. Premierul Tagic, Tagic a spus că această temă este una foarte importantă pentru Serbia. Da, pe drept îi înțelegem, dar de asemenea și dumneavoastră aveți dreptate în ceea ce privește, în ceea ce privește condițiile pe care în continuare Serbia trebuie să le, să le poată respecta pentru a ajunge la un moment dat membru al Uniunii Europene. Membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește Palestina, în momentul de față, uh, dați-mi voie să vă spun că aceste, această temă nu trebuie să fie discutată în momentul de față. Este vorba despre un, uh, o discuție care trebuie să fie purtată cu uh, toți actorii implicați în, în problema aceasta, atât cu israelieni cât și palestinieni. Da, încă ceva, au, uh, nu toate întâlnirile noastre la nivel mondial sunt uh, lipsite de sens, după cum a spus unul dintre europar, uh, europarlamentari. Spre exemplu, conferința la care am am fost în Mozambic, a, a, a fost una foarte importantă. O serie de parteneri din întreaga Africă au fost prezenți la această întâlnire și este importantă prezența noastră în zonă pentru că prezența noastră le asigură sau îi asigură de faptul că Uniunea Europeană este conștientă de importanța ameliorării situației de acolo. Uh, le arătăm partenerilor africani că le, sprijinăm, le sprijinim eforturile și facem lucrul aceast, acesta împreună, în, uh, într-o manieră concentrată și concertată cu eforturile ONU. În orice caz, consider că trebuie să încurajăm toate statele din zonă pentru ca acestea să-și asume un rol din ce în ce mai important. Domnule Tenac, Uh, sunt uh, încântată de întrebările dumneavoastră. Austeritate, buget, uh, da. Sunt uh, teme importante, însă uh, nu o să vă dau exemple acum, pentru că nu are uh, sens. Exemple însă care ar dovedi faptul că noi facem economii, încercăm să folosim într-o manieră cât se poate de eficientă fondurile care ne stau la dispoziție. În ceea ce privește Sudanul, da, aveți dreptate, trebuie să avansăm. În momentul în care Ban Ki-moon vizitase Parlamentul European, m-am întâlnit și eu cu domnia sa. Și uh, această problemă, spunea Ban Ki-moon, trebuie să înceapă a fi discutată începând cu începutul anului viitor. Trebuie să discutăm cu președinții din zonă, cu președintele Sudanului, trebuie să discutăm problemele comerciale, problemele economice, trebuie să discutăm de asemenea cu reprezentanții statelor din estul Sudanului care ar putea sprijini dezvoltarea acestui stat se demarează deja o serie de eforturi la nivelul ONU. În momentul de față, prin urmare, există deja o structură și această structură trebuie să fie implementată și va fi implementată alături de toți ceilalți parteneri din cadrul comunității internaționale. Cu toții așteptăm să, să se rezolve și această problemă. Cred că am, am terminat cu această temă. Cred că ați în ceea ce privește uh, Kosovo și uh, Balcanii de Vest, uh, sper că vom reuși în curând să găsim o strategie cât se poate de clară și, de asemenea, că vom reuși să concertăm toate eforturile diferitelor agenții care sunt implicate în zonă. În ceea ce privește Sahara de Vest, ONU se ocupă de această temă. Se încearcă continuarea negocierilor Comisia Europeană este cel mai mare donator în zonă și încercăm, datorită poziției noastre, să ne implicăm și noi în negocieri, însă voi uh, cerceta ce răspunse de dumneavoastră și voi reveni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ashton. Uh, mulțumesc și că ați uh, respectat timpul alocat. Asta nu înseamnă doar că se, nu e semnul doar a unei educații excelente, ci și a unei punctualități deosebite. Vă rog, uh, de acum înainte, următorii colegi au un minut și jumătate la dispoziție. Vă rog, începe președintele subcomisiei uh, pentru siguranță și predă un danjau. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentanții, să vă felicit în primul rând pentru tot ce ați făcut pentru lansarea acestui dialog între Serbia și Kosovo. A jucat un rol foarte important în dezbaterile tale voastre cu președintele Tagici și trebuie să vă felicitat, felicităm pentru acest rezultat uh, foarte important. Eu voi avea o poziție mai critică care vizează o politică importantă din uh, tratatul de la Lisabona, politica de securitate și de apărare comună, care pare să fi intrat în pană pe lângă operațiunile care continuă, uh, printre care și Atalanta ați menționat-o. Sigur, răspunderea statelor e foarte mare, sigur, ați fost foarte ocupată de această arhitectură uh, instituțională și ați fost ocupată și de SEAE. Sigur că criza financiară are consecințe negative asupra uh, problemelor de apărare, însă, totuși, cred că preocupările sunt foarte mari. Miniștrii de apărare își exprimă îngrijorarea. Am citit uh, o, un articol al domnului Cameron care nici măcar nu vorbește despre Europa când vorbește despre apărare. Există o anumită ambiguitate la conducerea agenției Agenția de Apărare Europene și uh, secretarul general NATO, Rasmussen, a fost singurul care a venit la Parlament în iunie și în septembrie. Știu că vă înțelegeți foarte bine cu el, dar totuși am sperat să existe câteva inițiative mai consistente pentru a, a, ca această politică să fie mai a, uh, robustă, care să nu uităm că e o politică nouă și ambițioasă din Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Danjean, ca întotdeauna punctual și bine crescut, domnul Thaler, să vedem dacă și el e la fel, are un minut și jumătate. Onorevole Nu, nu este în sală. Acum domnul Panțeri, așadar, un minut și jumătate. Spero anche meno. Eu le... Nu, nu voi avea nevoie nici măcar de un minut și jumătate. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, doamnă Ashton, și întrebarea mea sper că se va bucura de un răspuns adecvat repet această întrebare până când mi se va oferi un răspuns adecvat. Pentru că v-am mai adresat această întrebare la ultima întâlnire cu președinții eh, delegației și președ... delegațiilor și președintele Parlamentului European. E vorba de mandate, adică de definirea acordurile cadru cu alte țări și uh, legătura între Comisie și Consiliu, raporturile uh, acestora cu Parlamentul European. Un exemplu, săptămâna viitoare o delegație se va deplasa în Libia și această delegație nu știe exact ce mandat i-a conferit Consiliul față de eventualitatea unui acord cadru. De mai multe ori am solicitat să uh, știm care este acest mandat. Deci suntem în prezența unui document sensibil și atunci trebuie uh, găsite cele mai bune forme mm, și uh, modalități de a fi consultat acest document, dacă este sensibil, sau dacă nu este un document de natură secretă, nu se înțelege de ce Parlamentul European nu poate să ia cunoștință de el. E în joc credibilitatea Parlamentului într-un moment în care uh, o delegație a sa se deplasează în alte țări și e în joc și uh, credibilitatea raportului dintre Parlamentul European cu Comisia și cu Consiliul pentru că în legătură cu serviciul de acțiune externă am făcut o treabă foarte bună și ar fi păcat să nu continuăm tot așa. Președintele, mulțumesc domnule Panseria, cu domnul Arlac, eu minut și jumătate, vă rog. Uh, yes, just uh, two very quick. Două întrebări scurte, una cu privire la Iran, cealaltă cu privire la Afganistan. Nu considerați că Uniunea Europeană ratează o șansă unică de a face câteva propuneri consistente în ce privește uh, chestiunea nucleară din Iran. Până acum dezbaterea s-a uh, tot redus zilnic, uh, acum se reduce doar la sancțiuni, da sau nu. Și nu considerați că Uniunea Europeană a ratat o ocazie foarte interesantă în ce privește propunerea turco-braziliană referitoare la îmbogățirea uranului în afara Iranului propunere împărtășită nu numai de iraniani, ci și de către guvernul uh, uh, american uh, și uh, care a fost respinsă în final. Care este poziția dumneavoastră pe această temă și ce credeți în legătură cu uh, faptul că această dezbatere se va restrânge și mai mult în următoarele luni? În legătură cu Afganistanul, ne aflăm într-o fa- în faza finală a strategiei Parlamentului Uh, pentru Afganistan. De un an de zile uh, lucrăm pe această strategie, care este foarte detaliată pe anumite elemente. Poziția Comisiei până acum n-a fost uh, prea constructivă, trebuie să recunoaștem. Și sper că veți interveni și veți corecta această situație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arlachi, domnul Schulz, la Pöttering, un președinte grupul de... Nu, e, mă scuzați, domnul Pöttering, președinte al grupului de lucru pentru Orientul Mijlociu, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, înalt, doamnă înalt reprezentant, Uh, nu vă invidiez pentru funcția dumneavoastră, pentru că trebuie să vă ocupați de lumea întreagă, dar uh, mai, să mai negociați și cu 27 de miniștri de afaceri externe. Sigur că vă oferim sprijinul nostru și înțelegem uh, cât de dificilă este misiunea dumneavoastră. Ne îngrijorează însă anumite evoluție. Săptămâna trecută, la grupul de lucru pentru Orientul Mijlociu, am spus că aceste declarații ale președintelui iranian față de Israel sunt uh, pur și simplu inacceptabile. Sigur că uh, apărăm dreptul la existența al Israelului și securitatea acestei uh, țări. Ar trebui poate însă să folosim un limbaj mai strict. Este și mai inacceptabil faptul că Israelul continuă această politică de colonizare, pentru că uh, acest lucru pune bețe în roate uh, întregului proces de pace. Uh, ori, uh, Ierusalimul de est sau de vest nu aparțin uh, din punct de vedere juridic Israelului. Vedeți vreo ocazie sau considerați că ONU ar trebui să se implice mai mult în uh, aceste probleme? Dacă quartetul nu reușește să ajungă la un rezultat concret singur, considerați că procesul de pace din Orientul Mijlociu trebuie să devină o prioritate a politicii dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Berman, președintele delegației la eh, relațiile cu Afganistan. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, sunt de acord cu Anemi Neitz când spune că trebuie ca eh, strategia europeană în Afganistan trebuie revizuită și că trebuie să revizuim eh, prezența noastră, prezența noastră militară, pentru că e departe de a fi cununată de succes. O întrebare directă cu privire la Afganistan. Există doi uh, jurnaliști francezi care de, de mai bine de 300 de zile sunt în Afganistan, au fost răpiți. În, acest, în această săptămână și un lucrător uh, umanitar olandez a fost răpit. Cum funcționează cooperarea între serviciile dintre, din Europeană pentru a elibera aceste persoane? A doua întrebare, în calitate de uh, membru al subcomisiei pentru drepturile omului, aș dori să vă informez că primim raporturi în legătură cu uh, încălcările grave ale drepturilor omului în Irak, ceea ce a dus la lansarea sau solicitarea unei anchete de uh, verificare uh, în Irak în ce privește tortura și încălcarea drepturilor omului. Sprijiniți o astfel de idee, vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Berman, are acum cuvântul domnul Schulz, un minut și jumătate. Um, Ich kann mich der Freude meiner Vorredner nur anschließen. Nu pot decât uh, să fiu la fel ca și antevorbitorii mei, încântată de faptul că aveți un contact periodic cu comisia noastră. Uh, ne oferiți posibilitatea de a vă pune întrebări de actualitate. Rezoluția privind Republica Moldova generează o întrebare de mare actualitate. este salutată acolo, în rezoluția noastră, inițiativa din demarată de Germania și Rusia, care prevede o colaborare la nivel ambasado- de ambasade și vă încredințează dumneavoastră, doamnă Ashton, rezolvarea problemei transnistrene. Care este părerea dumneavoastră cu privire la această responsabilitate care v-a fost alocată? Uh, cum se poate că, ca această temă să nu fi fost discutată în cadrul summitului UE-Rusia, care avusese loc cu câteva zile înainte de această, acest anunț? Fusese, fuseseți inflo, informată în prealabil sau... Uh, discuțiile informale sunt cele care sunt definitorii în contextul oferirii de noi responsabilități dumneavoastră. Domnul președinte, urmează domnul Chelam pentru un minut și jumătate. Tante grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Ashton, pentru faptul că ne prezentați ideile dumneavoastră și aș dori să vă urez succes în lansarea Serviciului European de Acțiune Externă. Există îngrijorări că datorită unei coordonări insuficiente uh, la nivel transatlantic, dar și în urma inițiativelor recente ale unor uh, state membre ale Uniunii Europene, există un risc ca Rusia să Uh, învrăjbească Europa împotriva Americii sau să uh, azmută un stat membru împotriva altuia. Doamnă Ashton, sunte, sunteți de acord că înainte de a avea forme mai extinse de parteneriat, Rusia ar trebui să-și respecte angajamentele inițiale, precum cele legate de uh, armistițiul cu Georgia. Și aș dori de asemenea să vă întreb, să, să vă rog, dacă vă întâlniți cu omologii ruși, să abordați și preocuparea Uh, răspândită între membrii uh, Parlamentului European în legătură cu uh, procesul Khodorkovsky, care e un semn rău în legătură cu degradarea sistemului juridic din Rusia. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kellam. În finalul acestei runde de întrebări, domnul Van Orden, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă Ashton, bună ziua. Nu avem prea mult timp, așa că aș dori să mă acces pe o chestiune uh, legată de Zimbabwe. Nu cred că s-a discutat în această dupămasă acest subiect. Pe mine mă îngrijorează mai ales numirea unilaterală de către președintele Mugabe a ambasadorilor, mai ales numirea unui ambasador pe lângă Uniunea Europeană, doamna Muchada. După cum știți, acest lucru nu a fost uh, validat de către uh, premierul din uh, Zimbabwe, Morgan Chandirai. E un președinte care numește pur și simplu de capul lui ambasadorii. Premierul a contactat Uniunea Europeană pentru a spune că ar trebui să fie respinsă candidatura acestei doamne. Uh, din câte am înțeles, conform procedurii, se prezintă candidatura președintelui Comisiei și președintelui Consiliului. Am scris ambilor, domnului Barroso și domnului Van Rompuy, însă având în vedere rolul dumneavoastră în toate aceste domenii și dubla dumneavoastră funcție, mă gândeam că poate ați putea exercita o anumită influență în acest domeniu și deci vă îndemn, dacă se poate, să acordați sprijinul acestei idei ca candidatura acestei doamne Muceada și a altor ambasadori numiți unilateral din Zimbabwe să fie respinsă, uh, pentru că astfel am transmite un mesaj puternic. Vă mulțumesc. Grazie, onorevole Van Orden. Uh, la parola alla baronessa Aston, conoscendo il suo ordine mentale. Le... Mulțumesc, cum am spus, având în vedere creșterea dumneavoastră și ordinea dumneavoastră uh, mentală, cred că vă puteți limita la 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să vă fac pe plac. Domnule Donjon. Mulțumesc pentru observațiile cu privire la Serbia și Kosovo. Pentru mine, chestiunile de securitate și de apărare sunt diferite. Tocmai am avut uh, un prânz cu uh, cei 27 de uh, secretari de stat din domeniul apărării și încercăm să vedem cum putem progresa. Am acoperit foarte multe aspecte foarte importante pentru ei, precum o abordare cuprinzătoare. Știți că toată lumea are o poziție foarte clară în acest sens. Când discutăm chestiuni militare, suntem în contextul modului, un context în care cooperăm strategic în Uniunea Europeană și folosim uh, instrumente pentru a soluționa uh, și alte probleme. Și încercăm să încorporăm în aceste structuri Uh, chestiunile care vă preocupă pe dumneavoastră. Deci, uh, poate spre deosebire de ce, de ce credeți uh, dumneavoastră, nu sunt, suntem depășiți de situație. Nu pot să vorbesc ca domnul Camerun. Și în multe state membre veți, vă veți da seama că pentru prim, premieri apărarea e un domeniu de competență națională care ține de suveranitate națională și cred că e nevoie de un spirit de cooperare în Uniunea Europeană. Agenția Europeană de Apărare la care v-ați referit, știți că sunt în proces de, uh, uh, de, de uh, verificare, de interviu al șefului acestei agenții și sper că această agenție să poată să vină cu adevărat o ofertă față de Uniunea Europeană și să sprijină și să recunoască că în vremuri de restriște economică, când bugetele sunt reduse, putem face multe pentru ca prin domeni, prin dezvoltare, dar și prin alte medii, să permitem statelor membre să folosească capacitățile de apărare, dar și să coopereze mai strâns. De exemplu, când se întâlnesc Franța și Marea Britanie, s-ar putea ca această cooperare să facă obiectul discuției. În ce privește Uniunea Europeană și NATO, mă întâlnesc cu domnul Rasmussen sistematic și de obicei discutăm în legătură cu o cooperare mai strânsă și o colaborare mai strânsă pentru a ne asigura că chestiunile politice nu afectează capacitatea noastră pe teren de a coopera strâns. M-am întâlnit cu generalul Petreu săptămâna trecută tocmai pentru a vorbi de ce facem în Afganistan și de eficiența cooperării noastre. Și iată, e vorba de chestiuni care uh, sunt, uh, fac uh, obiectul preocupărilor mele și aveți dreptate. Există un scenariu pe care l-am discutat cu secretarul general uh, pe care trebuie să ne axăm în următoarele săptămâni. Domnul Panzeri, puneți o uh, întrebare și știu că sunteți frustrat, uh, chiar din voce mi-am dat seama de acest lucru. Problema e că nu e o problemă care e doar de căderea mea. Nu pot să o rezolv doar eu. Comisia și Consiliul trebuie să aibă o abordare coerentă și știu că vom avea o uh, dezbatere la Coreper săptămâna viitoare uh, la care încercăm să ne aducem contribuția. Eu sper să ajungem la o soluție cât mai repede cu putință. Nu vă pot spune care va fi ea, dar înțeleg dorința dumneavoastră uh, Uh, mai ales dacă călătoriți, să uh, putem să, să ne implicăm uh, la modul convenit. Voi transmite acest mesaj și voi transmite și frustrarea dumneavoastră pe care am observat-o în această după masă. Pentru a mă referi din nou la Afganistan și la toate întrebările care mi-au fost puse a dispărut o foaie de hârtie de pe biroul meu. Da, în legătură cu Afganistan, am găsit hârtia. E foarte important și vă mulțumesc, domnule Arlachi, pentru tot ce a spus și mulțumesc și pentru eforturile depuse. Nu știu ce spuneți că, atunci când afirmați că Comisia nu ține cont de sugestiile dumneavoastră. M-ați întrebat și în legătură cu Iranul. Am găsit hârtia. Uh, dacă ratăm o ocazie unică sau dacă nu ne facem un deserviciu implicându ne uh, prin ideile noastre. Uh, din motive evidente, am spus acest lucru, trebuie să lansăm dezbaterile, dezbaterile nu o să intru în amănunt uh, în legătură cu toate inițiativele, dar e foarte important să avem o poziție fermă. Uh, în dezbaterile cu Iran în ce privește chestiunea nucleară uh, și uh, alte chestiuni conexe. În al doilea rând, dorim ca aceste uh, negocieri să fie constructive. Am discutat cu ameta Atovlu în legătură cu această inițiativă turco-braziliană cu privire la Iranul. Acest uh, reactor nuclear de cercetare este important, dar e o chestiune diferită, pentru că pentru mine uh, miezul problemei îl reprezintă înarmarea nucleară. Uh, sunt două chestiuni diferite, nu putem să le punem una în locul celeilalte. Domnule Pötering, ați vorbit de declarațiile făcute de către Ahmadinejad, în ce privește colonizările. Aș dori să vă spun că eu iau multe, fac multe declarații și vă rog să urmăriți uh, toate declarațiile mele și să vedeți că reflectă uh, poziția Europei pe acest subiect foarte important. Pe politica de uh, colonizare am fost foarte clară. Uniunea Europeană, dacă ar trebui să fie implicată mai mult. Cred că, deocamdată, dilema este dacă se pot lansa negocierile, dacă SUA poate reușește să aducă părțile la masa negocierilor într-o formă de rezoluție cu privire la uh, moratoriu. Uh, Uh, sperăm să nu uh, intrăm într-un impas în 30 de zile, 60 de zile. Quartetul uh, cooperăm, cooperăm foarte bine, ne implicăm foarte mult și încercăm să sprijinim acest proces să-l ajutăm să progreseze. E o prioritate imensă pentru noi. De trei ori am fost în Orientul Mijlociu în acest an. Am avut multe contacte, am avut multe dezbateri pe această temă și, într-adevăr, e o prioritate importantă pentru noi. Și, având în vedere că negocierile progresează, cred că uh, trebuie să ne implicăm și mai mult. Domnule Berman, nu uh, mă pot uh, exprima în legătură cu răpirile din motive evidente, dar cred că intervin aici două aspecte. În primul rând, faptul că E vorba de securitatea cetățenilor europeni. În Afganistan și în alte destinații trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri se află în siguranță și de aceea am contacte cu NATO și cu alți părți și de asemenea oferim sprijin statelor membre când uh, se poate face ceva. Vă asigur că uh, depunem efortul. Domnul Schulz și întrebarea legată de Moldova, dacă m-am implicat, știu ce s-a întâmplat între uh, doamna Merkel și uh, președintele Rusiei. Am fost informată, uh, suntem informați și în legătură cu uh, dialogurile bilaterale între statele membre, dar vă spun că uh, fluxul de comunicații care circulă între statele membre și noi este imens pentru a ne asigura că suntem cu adevărat implicați. În legătură cu viitorul Moldovei și viitorul nostru comun și ce putem face cu legă- în legătură cu Transnistria, aveți dreptate. Domnule la coordonarea transatlantică este foarte importantă, sunt de acord cu această idee. Ce spuneați în legătură cu trebuie să ne, faptul că trebuie să ne asigurăm că Rusia trebuie să își respecte angajamentele inițiale. Uh, nu știu dacă Rusia, Rusia și-a luat vreun angajament față de Georgia, dar, în orice caz, întotdeauna ridicăm o astfel de preocupări când discutăm cu uh, Rusia. Drepturile omului, uh, drepturile cetățenilor, libertatea individuală și așa mai departe. De fiecare dată când ne întâlnim cu omologii roși, discutăm aceste aspecte. Dar încercăm să construim un parteneriat cu Rusia, să abordăm aceste chestiuni în cadrul acestui parteneriat, dar și să mergem mai departe într-un parteneriat pentru modernizare, care este un mijloc foarte important prin care să obținem cooperarea economică, dar și instituțională să progreseze. Cred că aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm. Și, în fine, la această rundă de întrebări, domnule Van Orden, iau act Uh, vor, uh, cred că mi-ați trimis și mie această scrisoare pe care ați trimit-o celor doi președinți și sigur că e o situație îngrijorătoare. Nu știu care va fi rezultatul final, dar uh, preiau sugestia dumneavoastră. E foarte important dacă dorim să avem ambasadori, ambasadorii trebuie să reprezinte statul uh, de unde provin. Știu că președinții uh, discută acest subiect. Dacă doriți, când, voi avea mai multe informații, uh, să avem o discuție în privat. Grazie baronessa Aston, riprendiamo. Mulțumesc doamna Aston, și reluăm acum dezbaterea dând cuvântul doamnei Haută la președinte a subcomisiei pentru drepturile omului. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să urez bun venit doamnei uh, Ashton, dar și să susțin cele spuse de colegul Panțeri. Mă plâng și eu în legătură cu faptul că Parlamentul nu prea are acces la anumite documente. În al doilea rând, parteneriate strategice. Uh, uitându-mă la rezultatele recente ale parteneriatelor strategice ale UE cu Rusia și China, nu pot să nu remarc faptul că UE pare să fie complet fără reacție și nu știe cum să uh, își dezvolte legăturile cu aceste puteri atât de sigure pe ele. Când văd rezultatul summitului UE-China din 6 uh, octombrie, îmi dau seama că nu există nicio remarcă în legătură cu uh, îmbunătățirea drepturilor omului, a democrației, și doar la două zile după aceea, lumea a conștientizat din nou aceste probleme când cu decertarea Premiului Nobel pentru Pace. Deci, ce, ce credeți că trebuie să se întâmple? Ce poziție să avem noi față de aceste probleme legate de drepturile omului? Apoi, nu doar în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă, în numele subcomisiei mele voi scrie o scrisoare pentru că ne îngrijorează faptul că poate nu vă reamintiți angajamentul asumat uh, pentru o structură care să se ocupe de protejarea drepturilor omului în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. Ar vrea să știu ce aveți de spus în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, doamna Hautala, spune președintele și acum doamna Giana cu un minut și jumătate. Στο ιδιαίτερα την είπα τη εκπρόσωπο για την παρουσία της εδώ. Mulțumesc. Aș avea anumite întrebări concrete. În primul rând, vă întreba care ar fi rolul dumneavoastră sau rolul Uniunii Europene în Afganistan și la următorul, de asemenea la următorul summit între Uniunea Europeană și Statele Unite, vă întreb dacă veți discuta uh, despre problema uh, Wikileaks, știți acest uh, site internet și revelațiile sale despre Irak. Uh, ultima întrebare. S-a vorbit deja de Agenția Europeană pentru Apărare. Ei bine, v-aș întreba cine va fi secretarul, secretarul adjunct, deci care ar fi structura de conducere. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gianacu, spune președintele. Acum, doamna Bos, scurt, un minut și jumătate. I'm sorry that it didn't say da, mă scurt. Uh, întrebarea mea se referă la China. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Hautala, dar vreau să mă refer și la situația uigurilor din partea de est a Chinei. Pentru că aceștia suferă, le sunt încălcate drepturile uh, fundamentale și nu au voie să aibă contacte nici măcar cu medicii, dacă se află în închisoare. A doua întrebare s-ar referi la Turcia, pentru că dumneavoastră v-ați, și domnul Füle v-a deplasat în iulie în Turcia să vedeți care ar fi posibilitățile unui dialog strategic. Așadar, eu vă spun că ar fi important un asemenea dialog, dar problema Ciprului rămâne încă, joacă încă un rol central în relația noastră cu Turcia. Atunci vă întreb, cum ați putea uh, ajuta toate părțile să ajungă la o soluție? pentru că e necesară nu doar pentru Cipru, ci și, în general, pentru relațiile noastre cu Turcia. Grazie, onorevole. Președintele, mulțumesc, doamna Boscurt. Și acum... Doamna Șacă, nu și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte, ne-a reprezentat. La uh, Consiliul de luni, pachetul de sancțiuni pentru Iran a fost formalizat după ce a fost adoptat în luna iulie și sancțiunile pentru Iran au fost identificate, țintite pentru ca regimul să ia măsuri în problema nucleară fără a afecta populația. Dacă aceste sancțiuni sunt țintite, se pare că este esențial ca să fie și foarte precis, precise și v-ați referit la acest lucru. Acum aflăm că un cargo a trecut neobservat prin Uniunea Europeană și că Guvernul Statelor Unite a făcut presiuni asupra companiilor europene din domeniul energiei pentru a lua măsuri pentru uh, restricția relațiilor comerciale cu Iran dincolo de sancțiunile UE. Asta înseamnă că avioanele iraniene nu pot să se alimenteze în majoritatea aeroportelor aeroporturilor europene și uh, există și probleme la nivelul liniilor aeriene europene în acest sens. Uh, se spune că restric- măsurile restrictive nu ar trebui să afecteze uh, nici măcar plățile în legătură cu importul, exportul de petrol din Iran. Ce aveți de spus în legătură cu aceste presiuni exercitate asupra companiilor europene? Poate veți profita de ocazie să abordați acest subiect la următorul summit USUA. Și nu știu dacă aceste sancțiuni vor fi eficiente. Uh, nu știu dacă aceste sancțiuni uh, vor avea vreun rezultat concret. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc! Bună președintele și acum doamna Strasser pentru un minut și jumătate. Domnul Strasser. Antin, un uh, alt reprezentant, vă mulțumim pentru declarațiile cât se poate de clare, subcinte. Mi se pare că aceasta este o dovadă a bunei colaborări cu comisia noastră. În acest context vreau să-l susțin pe colegul Panserii e nevoie de oferirea către Parlamentul European a unor informații solide cu privire la Libia și vă asigurăm că vom tracta cu atenție aceste informații confidențiale. Dați-mi voie să vorbesc despre summitul UE-SUA. Ca raportor din umbră pentru SWIFT și uh, ca raportor pentru uh, acordul privind uh, RNP, dați-mi voie să vă rog să puneți mare accent pe protecția datelor eh, personale în cadrul discuțiilor pe care le veți purta cu partenerii americani. Acordul privind SWIFT, acordul uh, privind uh, registrul uh, numelor pasagerilor, toate aceste teme trebuie să fie puse în discuție. E nevoie de o, de o tratare cu mare atenție a problemei confidențialității și a datelor personale. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru că se pare că partenerii americani nu ne împărtășesc deloc opiniile. mulțumesc și acum domnul Thaler. Iată, am păstrat și pentru dumneavoastră un minut și jumătate. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, se upravičujem za prej. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă scuz pentru că doar acum am reușit să sosesc la reuniune și întrebarea mea se va referi la rolul pe care poate să joace Uniunea Europeană în cadrul Națiunilor Unite. Cred că e un subiect important. Aș dori să știu care este strategia dumneavoastră în acest sens. Cum putem deveni mai vizibili, să avem mai mult succes în a ne impune punctul de vedere la ONU. Doresc de să vă uh, felicit pentru realizările noastre diplomatice cu președintele Tadic față de rezoluția privind Kosovo la adunarea generală. Aș dori să vă propun să insistăm ca uh, aceste convorbiri să înceapă imediat, fără nicio ezitare o criză, într-adevăr, există acolo o criză politică în Kosovo, dar asta nu înseamnă că uh, nu pot să înceapă convorbirile și dumneavoastră veți avea un rol important de jucat aici. Mai am și o solicitare, trebuie să ne gândim și la Macedonia. Situația de acolo nu este deloc uh, pozitivă, s-ar putea să apară și acolo un conflict înghețat, lucru care poate stabiliza destabilizat toate realizările noastre din Balcanii de Vest. Deci aș dori să vă, solicita, să vă solicit să vă implicați și în această problemă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Taler. Acum are cuvântul domnul Campbell, un minut și jumătate. Mulțumesc, Doamna Ashton, ați numit uh, primul ambasador UE în Statele Unite. E o situație fără precedent Eh, sunt 700, eh, doar și 700 de funcționari ai serviciului extern care vor fi foarte bine plătiți și astfel se vor crea suprapuneri cu ambasadele naționale. Este o suprapunere care probabil va permite Uniunii Europene să devină cu adevărat un stat național. Eh, să, mă scuzați, să ia și cel de-al patrulea drept fundamental al unui stat național, deci dreptul de a avea relații externe. Dumneavoastră credeți că uh, acțiunile noastre sunt motivate de uh, dorința de a îndeplini criteriile de la conferința uh, de la Montevideo și a înlesni apariția Statelor Unite ale Europei. Onorevole, la... Mulțumesc! Și acum, în încheierea acestei runde de întrebări, doamna Machi, un minut și jumătate. Thank you, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, felicitări, ne-am reprezentant, pentru succesele din activitatea noastră. Dar m-aș întoarce la Afganistan și politica Uniunii Europene față de Afganistan. Mă v-aș întreba care este situația la ora actuală în ce privește eforturile civile. Pentru că operațiile polițienești uh, ne-au dovedit că forțele de acolo nu sunt suficiente the member state to send more forces. And then even... Și, chiar dacă a spus că nu știți exact ce se întâmplă cu operațiunile militare și nu doar să răspundeți pentru acestea, aș dori totuși să ne spuneți ce ați dori să realizați înainte de uh, uh, ieșirea trupelor militare din Afganistan și poate să ne vorbiți ceva și despre un posibil calendar pentru asta. Președintele, mulțumesc. Și acum Doamnă Ashton, aveți cuvântul, dacă e posibil, pentru 10 minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Hautala, ați expresat și dumneavoastră dorința de a obține mai multe informații. Da, deja m-am referit la acest punct când am răspuns domnului Panzeri. Parteneriatele strategice acum. Summit uh, sau, uh, au fost pe ordinea de zi la summitul UE China probleme legate de drepturile omului și eu sunt preocupat de această problemă și întotdeauna când uh, am vizitat China m-am întâlnit cu activiști în domeniul uh, drepturilor omului și nu voi mai spune nimic uh, pentru că vreau să-i protejez. Sigur, trebuie să insistăm nu doar în legătură cu China, unul din motivele pentru care încercăm să ne revizuim activitățile în domeniul drepturilor omului este de a fi mai eficienți câteodată e important să avem un dialog separat și clar cu diferiți parteneri de discuții pe aceste probleme. Alteori, trebuie ca acest subiect să facă parte dintr-un dialog general, dar important este ca acest subiect al drepturilor omului să nu fie uh, uh, lăsat pe din afară. Trebuie să facă parte din toate acțiunile noastre. Asta este o abordare foarte clară și hotărâtă din partea Uniunii Europene. Și este bine explicată, bine înțeleasă vom acționa în acest spirit, uh, să nu ne limităm doar la vorbe, ci să și acționăm. Și pe noi nu mă interesează atât vorbele, cât ce putem realiza în, în, în fapt. Și mă implic personal în acest domeniu și mă voi implica și pe viitor. Și după cum știți, mă interesează foarte mult și opiniile dumneavoastră. Doamna Gianacu, acum. Mă scuzați dacă nu v-am pronunțat bine numele în legătură cu Agenția Europeană pentru Apărare, veți ști în curând, îndată ce voi ști și eu, veți cunoaște aceste nume, uh, poate chiar această săptămână. Trebuie să numim și uh, directorul adjunct. Va fi important să facem asta cât mai curând posibil. Niciun comentariu în legătură cu Wikileaks pentru acest moment. Eu am ascultat uh, ce au avut de spus autoritățile din Statele Unite și nu ar fi potrivit ca eu să fac un comentariu în acest moment. Dar nu face parte acest subiect din dialogul nostru cu Statele Unite. Doamne scurt acum m-ați întrebat în legătură cu Turcia și Cipru, ce facem noi. Sigur că eu nu sunt uh, implicată în discuțiile în legătură cu Cipru, e vorba de un stat membru al Uniunii Europene. Discuțiile se desfășoară actualmente pentru a încerca să se rezolve probleme politice, dar în schimb, vă pot spune că sunt angajată în discuțiile cu Ciprul ca stat membru pe problemele care îi privesc pe ei în dialogul meu politic, de exemplu, cu Turcia și cu uh, relația UE-NATO. E foarte important ca, pe de o parte, să găsim moduri practice în care să uh, încercăm să uh, rezolvăm problemele care afectează viața de zi cu zi a oamenilor și apoi se pune și o problemă de ordin politic mai uh, larg. În discuțiile noastre cu Turcia, mai ales, mai ales cu ministrul de externe al Turciei, am spus foarte clar că doresc să avem o rezoluție pe viitor care să reprezintă un răspuns la așteptările uh, oamenilor din Cipru. M-a fost întrebată de așa că în legătură cu Iranul și sancțiunile și cum vor afecta ele populația. Noi am încercat ca aceste sancțiuni să fie bine țintite și cât mai eficiente și să aibă efect direct asupra intereselor uh, de afaceri ale Iranului ca să facem presiuni pentru ca Iranul să vină la convorbiri. Cu doamna Badi m-am referit la drepturile omului și sancțiunile. Este o discuție în curs de desfășurare și am auzit foarte bine ceea ce ați avut de spus. Scopul sancțiunilor economice este unul foarte clar. Face parte din această abordare dublă pentru ca să demarăm uh, negocierile, convorbirile, să ajungem la o rezoluție care nu doar să protejeze pe iranieni, ci pe uh, uh, popoarele din regiune, la fel, uh, uh, pentru că este și interesul nostru și acționăm în acest sens. Acum, doamna Strasser. Mulțumesc. Domnule Strasser, mulțumesc pentru comentariile noastre în legătură cu claritatea răspunsurilor mele uh, se vor îmbunătăți și în continuare, vă promit. Da, data, uh, protecția datelor și drepturile civile. Da, uh, avem convorbit cu Statele Unite pe această temă, știu că este foarte important pentru ei, acest subiect, și spun asta nu doar în ce privește acordul, ci în privința faptului că ei înțeleg și importanța rolului Parlamentului European. Ambasadorul SUA a fost implicat foarte activ în organizarea unor întâlniri, nu doar aici, ci și în Statele Unite, unde parlamentarii au putut să uh, se ocupe de această problemă direct. Și Sigur, și acest subiect face parte din dialogurile uh, la momentul actual cu SUA. SUA dorește, sigur, să dispună toate informa- de toate informațiile. Aceste acorduri cu SUA sunt foarte importante și vă rog să dacă aveți sugestii, să-mi, să, să, să mi le aduceți la cunoștință și partenerii noștri din SUA înțeleg uh, îngrijorile noastre. Acum domnul Talar, în legătură cu ONU și uh, rolul nostru acolo. Cred că actualmente la ONU ne concentrăm asupra modului în care putem obține o rezoluție care să ne permită să avem uh, un rol mai însemnat la ONU. Acum suntem cam la coada listei care e, acesta este un efect al uh, situației pre-Lisabona. Și trebuie ca în Uniunea Europeană să-și ocupe rolul uh, care îi revine pentru că suntem cel mai mare donator, suntem foarte angajați față de ONU, suntem foarte activi în întreaga lume. Se pune întrebarea dar în ce moment trebuie să avem această abordare uh, exhaustivă din partea Uniunii Europene și sper că acest lucru să fie înțeles și de partenerii noștri care să fie de acord cu uh, abordarea noastră. In that particular aspect of, of how we uh, approach the UN. Deci asta facem acum la ONU, dar sigur că ONU este un partener al nostru. Eu m-am întâlnit cu secretarul general Ban Ki-moon de multe ori, uh, colaborăm uh, într-o mulțime de uh, subiecte și, și cu adjuncții domniei sale. Mulțumesc de, pentru cuvintele despre Serbia. Nu, dar președintele Tadic a fost principalul responsabil, nu uh, eu președintele Tadic deci, eh, trebuie felicitat. Sigur, convorbirile trebuie să înceapă cât mai curând. Cum s-a deplasat în Kosovo săptămâna trecută, știți că și secretarul de stat Hillary Clinton s-a deplasat acolo, au loc eh, dialoguri și sper că lucrurile vor evolua rapid. Dar știu că există un echilibru care trebuie respectat și ei trebuie să simtă că Uniunea Europeană este activă în toate aspectele relației dintre noi și sper că dialogul va demara în curând cu rezultate vizibile. În legătură cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, sigur ne implicăm și acolo, dar în acest moment e important ca discuțiile cu Grecia să se bucure de succes. Sper să vedem și acolo rezultatele foarte curând. E important ca ei să vadă, Macedonia să vadă că au un viitor european. Și o rezoluție a ajutat în acest sens. Domnul Campbell acum uh, nu sunt de acord cu cele spuse dumneavoastră, dar vă spune și altceva nu e o, serviciul de acțiune externă nu este o risipă de resurse. Uh, vă dau un exemplu din uh, fostul meu portfoliu. Când faci un acord comercial în numele a 27 de state, toate aceste 27 de state sunt angajate în proces, deci nu se pierde nicio uh, prerogativă a statelor membre. Ci, din potriva, avem un acord mai bun, cu o mai bună capacitate de a putea vorbi în numele a 27 de state membre. Și nu de fiecare dată, dar uh, câteodată are mai mare impact uh, când vorbește numele 27 de țări. Uh, de exemplu, în procesul de pace din Orientul Mijlociu, participarea a 27 de state membre înseamnă că ne putem pre- demonstra mai bine angajamentul nostru în direcția unei soluționări a conflictului că participarea statelor membre uh, nu înseamnă decât o valoare adăugată. Bine, dar uh, suntem de acord că nu suntem de acord până la urmă. Doamna Iatenmachi, în legătură cu Afganistanul și uh, misiunile de poliție, strategia de ieșire de acolo, calendarul, ei bine, noi vrem să ne asigurăm că misiunea noastră ar putea avea succes acolo, că obiectivele noastre sunt foarte clare că această misiune e legată de activitatea noastră din alte, din, uh, uh, alte uh, regiuni. Asta am discutat cu generalul Petreus și că um, știm care sunt realizările noastre și știm ce vom face pe viitor. Ce se, cred că e foarte bine ce se întâmplă la ora actuală, putem face mai multe acolo, sigur, și vom și face mai multe în următoarele săptămâni. Președintele, mulțumesc. Doamna Ashton, și ultima rundă de întrebări. Domnul David, acum are cuvântul președintele delegației pentru relațiile cu Mașrecul. Un minut și jumătate. Președinte, Bernez Ashton, premi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, eu vă consider ministra mea de externe și vă sunt recunoscător pentru informațiile pe care ni le-ați uh, prezentat. Cred că unele dintre criticile pe care, care v-au fost uh, adresate dumneavoastră ar fi trebuit să fie mai degrabă adresate statelor membre. Dar vreau să vă felicit pe dumneavoastră și vreau să ne felicit pe noi toți că am reușit să încheiem acordul uh, aprofundat de asociere cu Iordania. Aș uh, dori să aflu câte ceva despre execuția lui Tarek Asis. Sper că nu par naiv în momentul în care spun că Tarek Asis, în timpul uh, guvernului care l-a sprijinit pe Saddam, pe Hassan, a fost nimic altceva decât un executant. Uniunea Europeană ar trebui să, să susțină lucrul acesta. Iar în ceea ce privește regiunea Golfului, v-aș uh, întreba care este situația în ceea ce privește ambasadorii Uniunii Europene în zone, există până acum un singur ambasador în uh, Arabia Saudită, însă avem nevoie de alți cinci uh, ambasadori în celelalte zone. În ceea ce privește informațiile pe care, de care avem nevoie, în ceea ce privește Tribunalul Special din Liban, aș dori și eu informații speciale, după cum spunea domnul uh, Panzeri. Urmează domnul Noiser pentru un minut și jumătate. Doamna înalt, înalt reprezentant, și eu vă consider ministră de externe. Spun asta pentru că Parlamentul European trebuie să aibă la rândul său o prestanță mai importantă. Vreau să mă refer la Maroc și la Sahara de Vest, nu doar pentru că tema este una de actualitate, ci din cauza faptului că am ignorat acest conflict timp de zeci și zeci de ani. Am devenit activ doar în momentul în care problemele au escaladat într-adevăr. Ați spus că Uniunea Europeană oferă ajutor umanitar în zonă. În rest, de soluționarea problemei trebuie să se ocupe din declarația dumneavoastră spune asta, Uniunea Europeană. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume mai multe responsabilități. Conflictul are loc aproape de granițele noastre, oamenii de la fața locului sunt disperați, își doresc să aibă într-un final locuințe, locuri de muncă, își doresc să beneficieze de pe urma, benefic- de pe urma banilor câștigați prin uh, prin uh, vânzarea resurselor și când vorbesc despre resurse mă refer și la stocurile de pește din zonă. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume mai multă responsabilitate, să nu vorbim doar despre rolul nostru. Prin urmare vă întreb în ce măsură uh, doriți să contribuiți la, la rezolvarea problemei din zonă. Vă mulțumim, urmează domnul Peterle pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate doamnă Ashton. Am studiat geografia și istoria. Sunt însă de părere că deja cunoștințele dumneavoastră le, le depășesc pe ale mele. Însă, haideți să ne îndreptăm atenția spre o altă regiune a al lumii și anume Asia Centrală. Cu toții suntem îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat în Kyrgyzstan și uh, suntem îngrijorați de ceea ce pare să se întâmple în momentul de față în Tajikistan. Pierre Morello, din păcate, nu poate schimba lucrurile de unul singur. Vă întreb uh, dacă doriți să întreprindeți noi acțiuni în centrul Asiei, date fiind tensiunile actuale vă doriți să schimbați ceva în zonă și care credeți că poate fi rolul uh, Rusiei în rezolvarea conflictului? Rolul al onorevole de Sarneț. Merge acum doamna de Sarneț pentru un minut și jumătate. Merci beaucoup, madame Ashton. Mulțumesc, doamna Ashton. Întotdeauna vă ascult cu mare plăcere. Însă trebuie să recunosc că uh, nu mi-ați satisfăcut așteptările, mai ales în ce privește Afganistanul. Știm că conflictele uh, Uh, sunt uh, foarte grave peste tot pe planetă. Nu ne putem ocupa uh, doar de unele, dar cred că trebuie să existe câteva dosare prioritare pentru Uniunea Europeană și pentru mine Orientul Mijlociu și Afganistanul ar trebui să fie prioritare. Sincer, dacă ne uităm la 9 ani după declanșarea războiului din Afganistan, putem spune că rezultatele nu sunt deloc bune și dacă suntem indulgenți. Uh, Populația are, de la fața locului are impresia că această armată e o armată de ocupație. Situația nu este mai bună astăzi decât uh, în urmă cu 9 ani. Numărul de civili uh, omorâți, uciși în acest conflict este din ce în ce mai mare. Lista se lungește zilnic. Noi dăm bani pentru efortul de reconstrucție din Afganistan. Uh, furnizăm soldați militari europeni în cadrul NATO, dar până la urmă toți cei care au o decizie în legătură cu strategia din Afganistan este NATO. NATO are un mandat dați o facă, e normal. Însă aș dori să vă rog să luați, mă rog, inițiativa de a reflecta cu adevărat la o strategie europeană în ce privește Afganistanul, sigur, implică riscuri această, această acțiune. Ar trebui să nu așteptăm ca toate statele membre să fie de acord uh, pe toate temele, ar fi foarte greu, dar cred că dacă există un subiect care merită să riscăm pentru a rezolva situația, este Afganistanul. Vă mulțumesc dinainte. Uh, onorevole Cucan, per un minut. Domnul Cucan, pentru un minut și jumătate, este președintele delegației ETC. ETC îl știm cu toții. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton. Suntem încântați de faptul că totul merge bine. Sper că merge bine totul. Nu s-a vorbit despre Bosnia-Herzegovina. Am observat că aveți un interes special vis-a-vis -vis de această țară. Este o situație dificilă acolo. Aveți vreo nouă strategie vis-a-vis -vis de Bosnia-Herzegovina? Știți ce trebuie să facem acum pentru a ajuta această țară? Întreb asta pentru că încercăm să vă sprijinim în demararea unor, implementarea unor noi tactici. Încă o întrebare. Vorbeați despre abordarea dublă vis-a-vis -vis de Iran. Pentru asta însă avem nevoie atât de stimulente cât și de indulgențe oferite uh, Iranului. După părerea dumneavoastră, avem suficiente metode de a pedepsi Iranul în momentul de față? Reușim să folosim aceste metode? Urmează domnul Mirski pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Doamna Ashton, care sunt principiile pe care vă bazați în momentul în care numiți ambasadorii din cadrul noului Serviciu European de Acțiune Externă? Asta deoarece Lituania și Letonia și Estonia nu sunt suficient reprezentate în cadrul acestui serviciu al Uniunii Europene. Nu cred că aceasta este um, maniera corectă de abordare a problemei și cum veți corecta totul. Urmează doamna Pratner pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Bun venit, doamnă Ashton. Salut faptul că ați vorbit din nou despre menținerea păcii și prevenirea conflictelor. Însă, dacă ne uităm la statistici, în acest, această dorință a dumneavoastră nu pare a se, a se reflecta în cadrul structurilor existente sau discutate până în momentul de față. Sper că lucrul se va ameliora. ne dăm seama că trebuie să luptăm pentru menținerea păcii și pentru a face lucrul acesta avem, de oam- avem nevoie de experți în domeniu. Vă dați seama de lucrul acesta. Un al doilea comentariu se referă la Somalia. Știm că Uniunea Europeană a antrenat uh, soldați acolo și în, a, în același uh, timp o serie de firme private din unele state membre ale Uniunii Europene au antrenat reprezentanți ai opoziției din Somalia. E o situație foarte ciudată, după părerea mea. Cred că e nevoie de un act legislativ vis-a-vis -vis de societățile private de care asigură securitatea. Am văzut aceeași situație în Afganistan și este absolut ridicol ca la nivel național să avem o poziție și mai apoi uh, companiile private să facă exact contrarul poziției noastre. Trebuie să discutăm într-un final și despre această temă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Minschi. Urmează doamna de Kaiser pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin uh, la întrebarea lui Mario Daris, uh, David, în legătură cu Tarik Aziz. Știți că în Parlament am avut multe certuri legate de războiul din Irak dar poate că a sosit momentul să uh, întoarcem pagina și nu sunt sigur că condamnarea la moarte lui Tariq Aziz prin spânzurare și a altor două persoane uh, e menită să întoarcă această pagină. Aș dori să vă reamintesc de rolul pe care el l-a jucat. Nu o să refac lumea, dar uh, ce rol a jucat pentru mulți dintre noi când, uh, după războiul din Irak, a mers acolo în încercarea de a preveni, uh, preveni acest război. Dar să nu uităm că o persoană care are mai bine de 70 de ani, care a suferit două atacuri uh, de inimă, care e o adevărată epavă vie și dacă Uniunea Europeană tolerează această condamnare, e o urgență umanitară. Din punct de vedere politic, nu mai vorbesc, dar din punct de vedere umanitar, e îngrozitor. Deci, doamnă Ashton, vă rog să interveniți în acest sens. Din punct de vedere politic, nu e domeniul meu de competență, însă e vorba de un creștin. Ne aflăm într-o, uh, în, într-un război sunit și creștini acolo și sper să evităm această nouă dramă. Imaginile cu spânzurarea lui Saddam Hussein, care era un om îngrozitor și un dictator, uh, nu au liniștit absolut deloc uh, Irakul și nu putem să tolerăm o astfel de uh, executare capitală. Uh, vă mulțumesc! Bine. A lei. Bine, și acum, doamna Ashton, aveți cuvântul pentru a răspunde întrebărilor. Aveți uh, timp la dispoziție până la orele 17. Very much uh, again, uh, Mr. President. Um, Mr. David, thank you for your remarks. Mulțumesc, domnule David, mulțumesc pentru observațiile cu privire la uh, Iordania. Într-adevăr, avem o cooperare foarte bună în ce privește uh, procesul de pace din Orientul Mijlociu. Uh, Vă pot spune din capul locului că în ce privește fostul uh, premier uh, Aziz, eu sunt din principiu, întotdeauna am fost din principiu opusă pedepsei cu moartea, am poziții foarte clare în acest sens. Uh, guvernul din Irak uh, trebuie să înțeleagă, știu că procesul nu a fost finalizat, monitorizăm situația foarte îndeaproape, nu pot uh, să fac altceva, doamnă de Kaiser, decât să fiu de acord cu dumneavoastră. Ambasadorul Ges Uh, Statele din Golf sunt de acord cu dumneavoastră, însă problema este cea a resurselor. Noi ne axăm pe delegații, pentru că delegațiile sunt serviciu, dar, într-adevăr, mașinăria de la Bruxelles trebuie să uh, sprijine antenele. De acolo am înțeles, domnul Panțeri, ce a spus în legătură cu Libanul și uh, aveți mare dreptate. Vă voi transmite informații super, uh, ulterior. Domnule Noizer, uh, Uh, Sahara de Vest. Da, într-adevăr, mi se pare foarte interesant că doi deputați au pus această întrebare, pentru că înseamnă că e un subiect foarte important, dar într-adevăr și pentru mine e important, pentru că vreau să văd care sunt zonele din lume care uh, vă preocupă. Am uh, făcut turul lumii, poate mai uh, lung decât aș fi crezut la început. Uh, sigur că Christopher Ruffs, împreună, uh, fiind în calitate de trimis al ONU, avem o relație foarte bună. Și poate vom avea o ședință informală care va avea loc. În orice caz păstrăm contactul cu el pe această temă, dar e foarte clar că trebuie să analizăm situația și am preluat mesajul. Domnul Peterle nu știu dacă am acoperit uh, mapamondul, dar în orice caz suntem aproape de acest lucru. Vă mulțumesc uh, pentru uh, comentariile dumneavoastră. Sunt de acord că în altul reprezentant este foarte bun, zilnic îmi transmite informații din Kyrgyzstan de la începutul incidentelor de acolo. M-am întâlnit cu el la Uh, Consiliul General ONU, am uh, abordat foarte multe chestiuni care ne interesează. Încercăm să sprijinim, spri- să oferim sprijin. E o parte foarte interesantă a lumii, aveți dreptate, și uh, în ce privește Uh, Kazakhstanul și dezbaterile de acolo. Trebuie să vedem ce resurse avem însă pentru a acționa mai eficient în această regiune. Uh, dar, așa cum am spus chiar de la început, sunt de acord că în uh, altul reprezentant duce o muncă excelentă în numele nostru. Doamna de Sarnes, Afganistanul din nou și asumarea riscurilor. cred că trebuie să ne asumăm riscuri bine chipzuite. Uh, nu trebuie să punem de acord 27 de state membre. Nu, trebuie să punem la dispoziția statelor membre un plan care să, se, să fie potrivit. Știu că v-ați întâlnit cu înaltul nostru reprezentant de acolo. Are o reputație foarte bună. Am auzit uh, despre el uh, de la mai multe uh, părți implicate în Afganistan. Știu că uh, depune eforturi în ce privește situația femeilor din Afganistan, dă un adevărat exemplu și trebuie să nu ne retragem, trebuie să ne asigurăm că face această țară face progrese în ce privește sănătatea, învățământul, uh, implicarea femeilor, statul de drept. Sunt priorități foarte importante pentru noi, dar sunt importante și pentru Afganistan. Cred că trebuie să fim gata să fim acolo și să asumăm acest risc, pentru că dezvoltarea este prioritatea noastră. Trebuie să permitem acest, uh, acestor oameni să uh, uh, își trăiască viața, să aibă o viață normală. Și e o, o parte importantă a abordării noastre pentru Afganistan. Domnul Cuhan, Bosnia și Herțegovina, da, așa cum spuneați, este foarte, un subiect foarte important. Am discutat cu doamna Hillary Clinton în urmă cu 10 zile, care a fost la, în această regiune, am discutat fiind a venit la Bruxelles și suntem de uh, părere că, într-adevăr, trebuie să trecem la faza următoare în strategia noastră cu Bosnia, să sprijinim această tranziție spre Uniunea Europeană. 39% șomajul, ultima dată când am avut acces la date, tineri care au nevoie de locuri de muncă, uh, care își doresc un viitor. Și aici ar trebui să intervină guvernul, ar trebui să uh, dezvolte o strategie în concordanță cu a, cu a noastră. Avem câteva idei, câteva piste de reflexie, însă aveți dreptate, trebuie să vedem cum uh, continuăm în săptămânile următoare. Cu Iranul, dacă avem destule bâte și uh, uh de, uh, destul zahăr pentru a atrage Iranul. E adevărat, efectul sancțiunilor este real și sper, așa cum am spus de fiecare dată, că Iranul trebuie să participe la dez, dezbateri ambasadorii, domnul Mirski, am încercat să îi numesc pe cei mai buni și uh, să țin cont și de geografie. Dar să nu uitați că am uh, numit o primă rundă de ambasadori pe baza unui proces pe care l-am uh, moștenit. Nu știam ce doresc statele membre, acum știu ce fac statele membre și știu uh, că trebuie și să discutăm cu statele membre pentru a uh, asigura acest echilibru geografic. Asta am încercat să facem, asta și facem. Uh, așa am spus de la început, nu putem dintr-o dată să rezolvăm totul, trebuie, avem nevoie de timp pentru ca toată Uniunea Europeană, toate zonele sale, dar și ambele uh, sexe să fie reprezentate. Deci vă rog să dați dovadă de puțină răbdare. Doamna Bradner, știam ce o să-ți spuneți, aveți dreptate să repetați aceste idei, respect tot ce am zis înainte, uh, încercăm să prevenim conflictele, să construim pacea și cred că acesta ar trebui să fie steagul pe care îl, uh, îl fluturăm când apare Uniunea Europeană cum să prevenim conflictele, cum putem sprijini acest proces de reconstrucție, cum putem să oferim mediere. Dacă doriți în ce privește Serbia și Kosovo, asta încep să fac, să fac eu, de adevăratele. Știu că uh, e important să fac eu acest lucru în numele Uniunii Europene și e singurul model pentru care uh, am uh, încercat să creez acest serviciu pentru acțiune externă. Uh, vă rog să îmi urmăriți activitatea în continuare. O întrebare pe care o puneați în legătură cu, firme, cu companiile de securitate, uh, sigur, formarea polițiștilor este foarte importantă acolo, mai ales uh, a personalului la uh, fața locului. Mulțumesc pentru această observație. Doamna de Kaiser, cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră în legătură cu ce se întâmplă în Irak și cu pedeapsa capitală. Grazie, alto rappresentante. Non... Mulțumim, doamna Ashton, nu doar pentru cuvintele dumneavoastră, ci și pentru metoda adoptată foarte precisă, foarte politicoasă și sunt convins că și dumneavoastră, și pentru dumneavoastră a fost foarte utilă discuția noastră. Și sper că vă poate ajuta în uh, activitatea dumneavoastră. Și, uh, uh, din nou, vă invit uh, să reveniți aici, în fața comisiei noastre, în curând, cu fapte interesante de comentat și cu sugestii utile. Vă mulțumesc din nou și suspendăm pentru 5 minute. La revedere, doamna Ashton. Please, colleague, we have uh, start because uh, we have not so much time. Vă rog, uh, dragi colegi, să reluăm reuniunea pentru că nu prea avem foarte mult timp la dispoziție. Vă rog să luați loc. Take your seat, please. <laughs> Abbiamo al punto uh, al, previsto all'ordine del giorno acum pe ordinea de zi e prevăzută audierea publică combattere combaterea corupției în Balcanii de Vest. Questa audizione nasce dal quesito che ci siamo posti. Asta pentru că ne-a pus o întrebare. Ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a ajuta lupta împotriva corupției a vecinilor noștri de la, din Balcani? Și, în acest sens, am fost întotdeauna preocupați de a uh, da o perspectivă realistă pentru uh, pe, uh, integrarea europeană a acestor țări și pentru că acestea să reușească să respecte principiile fundamentale ale statului de drept, aspect foarte important pentru noi și am repetat întotdeauna că dezvoltarea democratică și economică, sigur, constituie condiții de bază pentru aderarea la Uniunea Europeană și printre acestea, sigur că se află și lupta împotriva corupției. S-au făcut deja multe eforturi pentru a pune în aplicare politici care să combată corupția. Unele țări, mai mult decât altele, întâmpină dificultăți majore. Al crimine organizat în particolare. Mai ales în ce privește lupta împotriva uh, criminalității organizate. Și de asemenea s-a relevat faptul că rezultatele pozitive în lupta împotriva corupției și succesele înregistrate până acum au fost realizate atunci când cooperarea a fost a avut un caracter multidisciplinar, ca să spun așa. Deci au participat și membrii guvernului, lumea de afaceri, societatea civilă, colaborând în găsirea unor standarde și proceduri comune în acest scop. Lupta împotriva corupției uh, nu se face peste noapte sau de pe zi pe alta, ci e necesar un efort continuu, susținut, pentru mm, ca să obținem rezultatele dorite. Astăzi noi ne dorim să contribuim la acest efort generos prin uh, organizarea unui forum de discuții uh, în acest scop, invitând uh, experți cunoscuți și care cunosc bine regiunea în cauză, pentru a avea un schimb de opinii, pentru a discuta perspectivele europene și regionale ale fiecărui uh, stat din zona și lupta acestor state împotriva corupției. Uh, și să vedem și motivele pentru care corupția este un fenomen persistent și cum se poate lupta împotriva acestui fenomen. sigur, și uh, lupta și să vedem care sunt obstacolele în calea europeană a uh, acestor țări. Vor interveni, voi interveni doamna profesor va președinta Zero Corruption din Macedonia, în privința perspectivelor uh, țărilor din zonă în ce privește lupta împotriva corupției. Apoi, doamna Kalovic, din partea organizației MENS Muntenegru, pentru a vedea ce se întâmplă cu lupta împotriva corupției în Muntenegru, și în al treilea rând, domnul Derviși, care ne va prezenta situația în Albania. Și în această ordine uh, v-aș solicita să respectați fiecare câte 10 minute timp de vorbire. Mulțumesc și vă rog, doamna vă are cuvântul. Thank you, Mr. Albertini. Mulțumesc, domnule Albertini, dați-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru că m-ați invitat astăzi în fața dumneavoastră și sper că prezentarea mea și cele ale colegilor mei vor putea reprezenta o contribuție la uh, o mai bună cunoaștere a problemei corupției în zona Balcanilor de Vest. Și pentru că n-am mult timp la dispoziție, începem imediat cu prezentarea. Mă gândeam că nu o să am la dispoziție PowerPoint-ul, dar uh, acum îmi dau seama că aceste diapozitive sunt foarte grăitoare și vi le pot prezenta pe ecran ca delegații să înțeleagă mai bine care este situația în Balcanii de Vest. Iată, avem date empirice. În primul rând voi face referire la percepția, modul în care este percepută corupția. Uh, Chiar ieri au fost publicate rezultate, poate sunteți la curent cu acestea, în legătură cu țările din Balcanii de Vest, care au fost clasificate, după cum urmează, Republica Macedonia, împreună cu Croația, sunt pe poziția 62, Muntenegru 69, Serbia 78, Albania 87, <laughs> și Herzegovina, 91 și Kosovo, pentru prima dată în această uh, listă, 110. În general, toate țările din Balcanii de Vest au înregistrat uh, îmbunătățirea situației lor pe această listă, dar îmbunătățirile nu sunt atât de însemnate, în, um, pentru că, până la urmă, ce e important e percepția. Și anume, E important să fim atenți la punctele de index, nu la poziția în sine. Macedonia a fost pe locul a fost uh, uh a urcat cu 9 locuri de pe locul 71 pe 62, dar până la urmă indexul reprezintă doar 0,3%. Aici avem situația din uh, statele membre ale Uniunii Europene și care este clasa, uh, clasament, uh, poziția lor în acest clasament în acest an, prezentul CPI, indexul de percepție a corupției, în comparație cu Turcia, țară candidată. Vedem că și unele state membre UE nu stau prea bine, nici unele state membre nu stau prea bine în acest clasament. Acum, evoluția percepției corupției și a uh, rezultatelor indexului în 2007, 2008, 2009, 2010 pentru țările din Balcanul de Vest. Aici putem vedea evoluțiile, modificările în rezultate și vedem că este, există o îmbunătățire evidentă. Vedeți uh, fiecare culoare pentru fiecare an, 2007 cu albastru închis și 2010 cu albastru deschis. Și astfel vedeți că toate țările din regiune au făcut progrese și că s-au deplasat spre uh, uh, capul listei. Asta ne arată că percepția situației corupției în aceste țări, așa cum este estimată de Transparency International, e că există îmbunătățiri în țările respective mai este folosit un instrument uh, de către Transparency International pentru evaluarea situației corupției. E vorba de barometru global al corupției. Uh, aici e o altă situație. Barometrul acesta se bazează pe datele empirice, anume pe statistici. Uh, and, uh... Deci pe baza unor sondaje, dacă a fost întrebat lumea dacă a dat sau a luat mită sau dacă are cunoștință de asemenea cazuri. Astfel încât putem vedea că rezultatele sondajului diferă de rezultatele indexului de percepție a corupției. Asta pentru că unul din instrumente e bazat pe percepție și acesta pe sondaje, bazate pe experiență personală. În primul rând, la început, am analizat încrederea uh, oamenilor de această regiune în, guver- în propriile guverne. Cum credeai că acționează guvernele lor, dacă uh, uh sunt eficienți sau nu în lupta împotriva corupției? Deci este cel mai uh, ridicat nivel de încredere. Putem vedea în Macedonia, deci Macedonia are cea mai, cea mai uh, multă încredere în uh, modul în care guvernul lor luptă împotriva corupției și uh, rezultatele cele mai slabe sunt în Bosnia-Herzegovina, deci acolo există cea mai puțină încredere. De asemenea, vedem și cifrele referitoare la Croația și Serbia. Serbia. Uh, nici aici rezultatele nu sunt prea strălucite. Acum, dacă examinăm categoriile separate ale funcționarilor publici, uh, apoi persoanele din partide politice, din sectorul de afaceri, uh, funcționari publici și uh, magistrați, care au răspuns la întrebarea cum este afectată fiecare categorie de corupția din respectivele țări, vedem aici că există un model care se reia, iată și pe, în această imagine putem vedea, și că Partidele politice sunt cele mai afectate de corupție. Cetățenii din Bosnia-Herzegovina cred că politicienilor sunt foarte corupți, la fel sârbii, apoi macedonenii, croații, kosovarii. Cifra cea mai mică este înregistrată în Turcia. Iată, în următorul, următoarea imagine se vede aproape același model în, sector, în sectorul de afaceri, Iată, bosniacii, bosniacii consideră că mediul lor de afaceri este foarte corupt, la fel uh, croații, sârbii, apoi pacedonenii și kosovarii. Apoi, uh, funcționarii publici, iată și aici se vede uh, același model, o mare lipsă de încredere în Bosnia, Croația, Macedonia și Serbia. Același model, iată, aici pentru uh, justiție, oamenii au avut probleme cu corupția în uh, justiția din țările lor. Problemele nu sunt, uh, cele mai mici probleme sunt în Turcia. Iată, un grafic interesant. Am întrebat oamenii dacă ar, do- ar fi uh, dispuși să plătească mai mult uh, dacă ar, ar fi să, face, să facă afaceri cu companii neafectate de corupție. Vedem că cifra cea mai mare este Bosnia și cea mai mică Turcia. Acestea sunt rezultatele barometrului global privind corupția, oferindu-ne imaginea uh, a ceea ce cred oamenii despre corupția din uh, țările lor. și, sigur, s-au efectuat și alte studii cu privire la această regiune uh, care au studiat problema infracționalității și corupției în Balcanii de Vest. Unul din studii este studiu pentru Balcanii Națiunilor Unite, publicat în 2008. Conform acestui studiu, nivelul infracționalității, să spunem așa, obișnuite în această regiune, uh, se pare că este în declin dar este o zonă de activitate infracțională care este, uh, pune foarte mari probleme și e vorba de corupție și de infracțiunile economice în Balcani. Aceste infracțiuni sau, mă rog, uh, uh, rata acestora este dificil de măsurat, însă sunt uh, două regiuni cu un alt nivel de victimizare a oamenilor. E vorba de Uh, dare și luarea de mită și fraudele uh, cărora le cad victime consumatorii. Aceste sondaje ne arată și faptul că în continuare, deci persistă această problemă a dării și luării de mită. Din păcate, iată, problema are un caracter durabil. Și acum să vedem ce fac țările în această privință, țările respective. Sigur, s-au făcut multe, putem să spunem asta, mai ales ca urmare a cooperării internaționale la nivelul Consiliului uh, Europei, pentru că toate aceste țări sunt membre ale Consiliului Europei și participă la multe activități internaționale, cu mai ales cu uh, demararea procesului de asociere și integrare în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest. Se înmulțesc eforturile în vederea armonizării legislației în uh, domeniul luptei anticorupție, dar putem totuși vedea că în uh, raport, raportul de progres publicat în noiembrie 2007 și cel din 2009 că Bruselul critică faptul că persistă probleme cu corupția, mai ales în uh, justiție. Uh, sigur că se fac multe uh, la nivelul acestor țări, uh, armonizarea legislației aproape în fiecare din aceste țări care au adoptat legis, nouă, nouă legislație și aceste țări au ratificat Convenția ONU împotriva corupției. Această țară au dezvoltat strategii anticorupție și sunt pe cale de a revizui legislația și de a elabora strategii anticorupție uh, bazate pe rezultat și mai concrete, strategii existente în toate țările din Balcanii de Vest. Sunt de asemenea și organisme care luptă împotriva corupției în toate aceste țări, Există astfel entități, agenții specializate în lupta împotriva corupției în țări, cum ar fi Serbia sau Macedonia sau Kosovo. Aceste agenții au fost înființate printr-o lege specială, sunt instituții independente. În Muntenegru uh, a fost stabilit astfel, a fost înființată astfel de uh, instituție cu sprijinul guvernului, dar și acolo se vor înfăpri noi reforme și mai există și USCOC în Croația, care luptă împotriva corupției. Mă, mă să închei. Aceste organisme de luptă împotriva corupției există, însă se confruntă și ele cu probleme, și anume nu au destule resurse, nu sunt susținute corespunzător, nu cooperează bine cu alte instituții din cele respective și nici măcar cu parlamentele naționale. Deci asta în privința reformei legislative. Mai există o problemă majoră uh, care se desprinde din pro, uh, rapoartele de țară, că nu s-a implementat așa cum se cuvine sau deloc legislația europeană. Societatea civilă încă nu dispune de resurse suficiente și nu este destul de puternică și nici nu acționează uh, suficient pentru a uh, combate corupția. Deci mai sunt multe de făcut pentru a susține durabilitatea acțiunilor împotriva corupției în aceste țări. Eventual, prin implementare EU-PAC și procesul uh, și a legislației europene. Uh, mulțumesc pentru atenție. Grazie, doctoressa. Mulțumesc, uh, doamnă doctor. Spune președintele, uh, foarte interesant a fost prezentarea noastră și a și respectat uh, timpul avut la dispoziție. Bun, și acum doamna Calovici. Da, vă rog, și dumneavoastră, dacă vă puteți încadra în 10 minute. It is my great pleasure to Vă mulțumesc, este o mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră. Reprezint Muntenegro. Negro Guvernul consideră că nu sprijin interesele uh, țării mele și a cetățenilor țării mele, însă cetățenii, conform, uh, conform uh, datelor pe care le dețin, au mai multă încredere în mine decât în guvernul național. Muntenegru este un stat deosebit în Balcanul de Vest, Balcanii de Vest. Este singurul stat în care deși s-a pus capăt comunismului, uh, guvernul nu s-a schimbat. Structura a rămas aceeași. Chiar dacă am fi avut cei mai onești politicieni din lume, chiar dacă structura noastră politică ar fi fost cea mai bună din lume, chiar dacă opoziția uh, ar fi fost cea mai puternică din lume, e clar că politicienii ar fi devenit, ar fi devenit prada uh, dorințelor de a beneficia de uh, rezultate neoneste, ar deveni corupți. E, e imposibil să nu devină corupți în urma unei conduceri de timp de 20 de ani. Dar, din pricina faptului că guvernul nu s-a schimbat niciodată, în Munte, Negru nu s-au luat uh, niciodată măsurile necesare pentru uh, reformarea poliției, a serviciilor uh, de informații și, de asemenea, nu s-a făcut nimic pentru oprirea traficului de orice fel. Este singura țară din lume în care aceeași elită a rămas la putere în ultimii 20 de ani, aceeași elită care nu a încercat să lupte împotriva canalelor de trafic pe care, de fapt, le-au uh, înființat ei. Aceste Uh, canale de trafic în continuare uh, sunt folosite și conform uh, studiului de țară, Muntenegru reprezintă în continuare unul dintre punctele prin care se trafichează droguri. Însă Muntenegru este de asemenea deosebit și dintr-un alt punct de vedere. După ce am primit posibilitatea de a primi, a oferi răspunsuri la întrebările Comisiei Europene, Indexul nostru de percepție al corupției a crescut, însă asta nu ca urmare a unor reforme concrete. Muntenegru este singurul stat în care anul acesta indexul de percepție a corupției s-a înrăutățit, s-a înrăutățit. Mai mult decât atât, noi suntem uh, statul în care, într-adevăr, libertatea expresiei este încălcată. Am uh, pierdut 23 de locuri în lista care a fost, uh, statelor care, a, în care libertatea expresiei și libertatea mass mediei a fost uh, evaluată. Însă, de asemenea, în Muntenegru, transpunerea legislației europene este în continuare uh, păstrată sub secret. Nici măcar parlamentarii nu știu ce se întâmplă acolo. Nu se cunosc de asemenea chestionarele oferite nouă de către Comisia Europeană. Am încercat să aflăm de ce s-au păstrat acestea sub secret. Uh, și am primit un răspuns absolut uh, ciudat. Și anume, ni s-a spus că s-a dorit uh, pur și simplu evitarea unui scandal la nivelul mass mediei. Prin urmare, răspunsurile oferite de către guvernatorii noștri sunt absolut ridicole. Uh, Comisia i-a um, întrebat, pe, a întrebat autoritățile noastre câți bani primesc din partea com, uh, companiilor și uh, în ce scopuri sunt folosite aceste fonduri. Ei bine, uh, autoritățile noastre au spus câți bani au primit, însă nu au spus absolut nimic despre modul în care au fost utilizate aceste fonduri. Iar în momentul în care au fost din nou și din nou interpelați, au refuzat categoric să răspundă. Am, am înțeles în contextul acesta de ce autoritățile noastre nu doresc ca mai multe persoane să fie implicate în procesul de accedere a Macedoniei la Uniunea Europeană, pentru că pur și simplu macedonenii sau autoritățile macedonene își bat joc de cetățenii uh, uh, statului pe care îl reprezintă, de cetățenii europeni și priv, profită de faptul că Montenegru nu este la fel de problematic ca și alte state din, uh, din zonă, chid că lucrul acesta nu este nici pe departe adevărat. Într-adevăr, avem un guvern stabil, însă asta nu înseamnă că guvernul nostru este unul bun și vă atrag atenția asupra acestui uh, lucru. Încă un lucru uh, la ordinea zilei în uh, Montenegru și anume utilizarea în scopuri ilicite a procesului de accedere la Uniunea Europeană. De fiecare dată când întrebăm ce se, de ce se întâmplă un anumit lucru, ni se spune că Uniunea Europeană ne obligă să facem aceste reforme să folosesc pur și simplu scuzele uh, lamentabile de genul acesta. Fiecare măsură este justificată prin prisma procesului de aderare. Și cu toate acestea, raportul de țară primit din, comisia, din partea Comisiei Europene dovedește de fiecare dată faptul că reformele care au fost solicitate nu au fost nici pe departe implementate în uh, Muntenegru. Încă un lucru deosebit în, Mun- în Muntenegru este următorul. Dacă vă întâlniți cu politicienii din uh, statul meu, Vă rog să țineți cont de faptul că, conform uh, declarațiilor lor de avere, aceștia sunt extraordinar de săraci. Sunt cei mai săraci politicieni de care am auzit vreodată. Însă stilul lor de viață este cu totul și cu totul altul. Nu se oglindește nici pe departe în declarațiile de avere. Însă, conform statisticilor primite din partea guvernului, în Montenegro există cea mai mare uh, discrepanță, prăpastie de, între săraci și bogați uh, din regiune. Așadar, această discrepanță este cea mai mare din uh, regiunea Balcanilor de Vest și asta în ciuda faptului că totul uh, este evaluat după privatizare. Privatizarea nu a dus la mai multe investiții, nu a dus la modernizare, nu a dus la crearea unui mediu al competiției, ci a dus pur și simplu, a generat doar o, un furt la nivel global și tocmai de aceea apar o grămadă de greve și proteste de stradă. Iar aceste greve și proteste uh, pun în pericol pericol viața cetățenilor care cer nimic altceva decât ca autoritățile să atragă investitorii, să le ofere condiții echitabile de stabilire și de asemenea să implementeze legislația uh, corectă. Din păcate, autoritățile închid ochii, din ce în ce mai mulți oameni prote- protestează prin uh, recurgând la greva foamei. Există din ce în ce mai mulți muncitori ce protestează permanent. Cu toate acestea, avem investitori în Montenegro, dar investitori din Rusia, iar Montenegro se transformă într-un fel de uh, Rusia a Balcanilor de Vest. De curând, domnul Lavrov l-a felicitat pe ministrul nostru de externe pentru cooperarea sa internațională și pentru disponibilitatea sa de a coopera cu comunitatea internațională. Într-adevăr, am făcut o treabă tare bune în acest domeniu. Rușii au reușit să ne cumpere jumătate din uh, economie, au început să construiască ilegal, în special pe coastă, și periclitează astfel atât mediul cât și sectorul turistic și, uh, practic, pun în uh, în pericol întreaga sănătate economică a Muntenegrului. Însă aceste construcții ilegale sunt ignorate de către, de, de către autorități autorități. De asemenea, sunt uh, ignorate acuzele de spălare a banilor în acest domeniu. Nu a existat nici măcar un uh, Uh, proces intentat pentru spălarea banilor. Uh, mă întreb dacă suntem cei mai curați din lume sau dacă mai degrabă există o problemă la nivelul instituțiilor noastre. Mai mult decât atât, pentru a vă satisface pe dumneavoastră și pe cei din Washington, grup, uh, guvernul nostru manipulează din ce în ce mai des statisticile privind corupția. Oficialii spun că nu există nicio diferență între, între corupția la nivel înalt și uh, corupția administrativă, însă cu toate acestea nimeni nu a fost încarcerat. În uh, cel mai bun caz, uh, polițiștii sunt judecați sau niște mici traficanți care nu și-au plătit cine știe ce taxe pe care trebuiau să le plătească oamenilor avizați. Noi încercăm pur și simplu să manipulăm toate, uh, toate studiile și toate statisticile pentru a vă satisface pe uh, dumneavoastră. Și în uh, celelalte regiuni din Balcanii de vest se fac multe lucruri asemănătoare, dar de altfel statele din, uh, din regiune sprijină mai degrabă înflorirea corupției și traficului în Muntenegru. Pur și simplu uh, toate rutele sunt canalizate înspre noi, asta pentru că la noi nu se întâmplă nimic. Dar uh, au existat și cazuri, e drept, în, în care autoritățile din zonă au reușit să prindă traficanți, au reușit să condamne traficanți pe care ar fi trebuit să-i condamnăm noi în momentul de față, însă lucrul acesta nu se întâmplă din pricina legăturilor strânse între autoritățile noastre și uh, rețelele de crimă organizată. De curând, uh, o, un video al unei uh, filmat la o nuntă a unei persoane care este cunoscută pentru a avea un rol important în traficul de droguri în, în zonă ne-a oferit informații cu privire la prietenii pe care acest individ îi are. Uh, și anume, este vorba despre înalți reprezentanți ai structurilor de securitate, uh, de reprezentanți ai autorităților noastre. Toată lumea se înțelege foarte, foarte bine acolo. Și în momentul în care inter interpelăm pe cei care reprezintă autoritățile ce fac pentru a combate uh, corupția și traficul, nu primim niciun fel de, uh, niciun fel de răspuns. Ba mai mult, suntem noi interogați cu privire la sursa acestui uh, material video. Adică suntem întrebați de ce am uh, postat acel video pe internet. Prin urmare, suntem pur și simplu sabotați de fiecare dată atunci când încercăm să vorbim despre adevărata problemă a corupției la noi. Uh, în Montenegro, nu avem uh, probleme mici, avem probleme mari legate de organizații care acaparează instituțiile publice și care folosesc structurile uh, oficiale pentru propriile lor interese. Dacă Montenegru nu înregistrează niciun fel de nou progres pe calea aderării la Uniunea Europeană, dacă dumneavoastră le spuneți sunteți corupți, uh, și nu vă vrem în Uniunea Europeană, ei bine, rezultatul va fi unul negativ, pentru că toți uh, singurii care vor beneficia de pe, lucrul acest, de pe urma uh, lucrurile acestuia vor fi uh, cei răi. Integrarea europeană este singura noastră speranță. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul doctor Derviș pentru a ne prezenta situația în Albania. Tot 10 minute, vă rog. Uh, sorry, um, was going to speak in Albanian, but... Uh... Pornisem în uh, albaneză. 40 de minute va lua discursul meu. Nu, a fost o glumă, 10 minute. Mă numesc uh, um, Derviș, Luc Derviș. Eram uh, ziarist, dar când soția mea i-a spus uh, fiului meu trebuie să pui, te pui cu burta pe carte pentru că dacă nu o să ajungi ca tatăl tău, am hotărât să trec în altă tabără a societății civile. Albania este monitorizată de Uniunea Europeană pe chestiuni precum uh, statul de drept, uh, transparența guvernului, combaterea corupției. Începând cu 2001, în fiecare an primim progresul de report anual în care două, rămâi, două propun, propoziții rămân aceleași de la una în altul. Respectiv, corupția statului rămâne o problemă uh, extrem de gravă pentru gra uh, Albania și uh, a doua propoziție este că în Albania uh, strategia împotriva corupției uh, nu reprezintă o problemă, ci uh, aplicarea și implementarea acestei strategii. Percepția corupției în țară este foarte ridicată și s-ar putea să rămână așa, având în vedere suprapolitizarea acestui fenomen. Uh, Uh, toată lumea dă uh, vina pe celălalt și astfel politicienii au creat o atmosferă în care chiar sistemul judiciar, fără a vorbi de uh, lacunele sale, e considerată ca, chiar și justiția e considerată ca fiind coruptă. Politicienii își fac griji în legătură cu sprijinul din partea opiniei publice și nu e o surprindere că uh, Uh, sunt interesați mai ales de uh, imaginea lor în, uh, pe scena internațională. O observație în legătură cu ultimul uh, raport de progres al Uniunii Europene. Se pare că există o problemă cu uh, afirmații precum uh, se fac progrese, dar e nevoie de mai multe progrese. Politicienii care uh, sunt la putere uh, citesc doar prima parte a frazei și opoziția citește doar a doua parte a acestei fraze. Dacă ne referim la sondaje, se pare că uh, oamenilor le pasă de procesul de integrare. În conformitate cu rezultatele unui uh, sondaj Galup Balkan din primăvara 2010, Albania au mai mare încredere în organizațiile internaționale care sunt uh, instituțiile cele mai respectate. Pe lonul întâi uh, e NATO, apoi instituțiile europene, apoi președintele, mass media, uh, armata, organizațiile religioase, poliția, instituțiile financiare, organizațiile private, societatea figilă, ONG-urile și, la sfârșit, partidele politice. Dacă ne gândim la acest clasament, ne dăm seama că există o corelație între percepția corupției și nivelul de încredere în instituții. După cum uh, observați, 89% dintre albanezi ar spune da unui uh, referendum de aderare la Uniunea Europeană. Speranțele legate din Europeană sunt foarte mari, însă nu și în ce privește liberalizarea vizelor. 87% dintre albanezi consideră că Uh, statul de drept va fi consolidat. 85% spun că va fi mai multă stabilitate politică și 61% așteaptă mai multă uh, concurență pentru uh, mediul de afaceri. 77% își doresc să fie mai puțină corupție. În general, oamenii consideră că integrarea în Uniunea Europeană va veni cu mai multe reguli de respectat. În urma crizei din 1997, corupția a devenit uh, un subiect la modă în uh, uh, Albania, însă nu este o prioritate trebuie restabilită ordinea publică, stabilitatea, stabilitatea și funcționarea instituțiilor și până la urmă combaterea corupției. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani de eforturi de combatere a corupției, în prima sa, deci prima măsură adoptată a fost contextul bunei guvernanțe. În uh, perioada 2000-2004 au fost adoptate foarte multe măsuri care vizau uh, consolidarea reformei instituționale, statul de drept și, de asemenea, măsuri uh, directe anticorupție. O altă contribuție la lupta împotriva corupției reprezintă proiectul comun Uniunea Europeană și Consiliul Europei. În ceea ce privește povești de succes recente, putem să amintim uh, câteva dintre uh, reformele din uh, administrația publică, respectiv procedura de achiziții publice. Cred că Albania este una dintre puținele state de pe continent cu un sistem electronic de, legisla- de licitații 100%. Avem o unitate anticorupție, care este foarte eficientă pe internet, însă în combaterea corupției, voința uh, politică e cea mai importantă, ea și ea lipsește în Albania. Dacă analizăm Uh, acest fenomen, îmi dăm seama că au existat multe tendințe negative și care și-au adus uh, contribuția la uh, eșecul acestei lupte. În primul rând, nu s-au găsit soluții, soluții pentru cazurile și acuzațiile de corupție. Sistemul judiciar ori nu a lansat anchete, ori nu a finalizat niciodată procesele. În al doilea rând, foarte multe acuzații de corupție sunt făcute în scopuri electorale și după alegeri, mai ales după ce guvernele s-au schimbat, persoanele înainte acuzate sunt transformate în aliați politic. În al treilea rând, mulți dintre oficialii acuzați de corupție au uh, uh, beneficiat de imunitate politică. În al patrulea rând, partidele funcționează fără mecanismele de transparență necesare, mai ales în domeniul financiar, și uh, au legături dubioase cu justiția. O problemă foarte gravă o reprezintă numirea funcționarilor publici și funcționarea administrației lipsa de transparență în sistemul de recrutare al funcționarilor um, e marcat de corupție. În ce privește justiția, ea suferă în Albania de pe urma multe probleme. În primul rând, faptul că justiția întotdeauna este în slujba uh, partidului de guvernământ. În prezent avem un sistem diferit, însă uh, majoritatea decidenților din sistemul judiciar sunt un, produs, uh, un produs direct al sistemului și al mentalității vechi. În al doilea rând, justiția are relații puternice cu politica. Albania face parte dintre puținele țări în care Ministerul de Justiție are un monopol asupra uh, sancționării administrative și a demiterii judecătorilor care refuzează să coopereze. Uh, structura constituțională a întregului Consiliu de Justiție uh, e la fel, mai ales datorită felului în care e organizat sistemul judiciar. Și această putere, puterea judiciară, e mai degrabă uh, simbolică. Apoi, pregătirea profesională a judecătorilor și a justițiabililor. Există o lipsă totală de instrumente de funcționare eficientă a justiției. Judecătorii uh, sunt, uh, devin corupți pentru că salariile sunt foarte mici și întotdeauna uh, execută uh, deciziile de la nivel înalt. Deci, sistemul judiciar nu este deloc uh, credibil și nu poate lupta împotriva corupției. Foarte pe scurs, curt în legătură cu rolul mass media în lupta împotriva corupției. În Albania, Există aproximativ 30 de cotidiene, 4 posturi naționale de televiziune, 2 platforme digitale, 56 de uh, posturi locale și regionale de televiziune și mai bine de 12 posturi de uh, televiziune prin cablu. Mass media are o contribuție foarte importantă în, la această dezbatere. 5 uh, posturi de radio transmit știri în sistem non-stop. Um, și denunțarea corupției se face de dimineața până seara mass media uh, e un adevărat sanctuar. E un câine de pază, dar uh, când uh, un membru al familiei trece, câinele nu latră niciodată. Mass media s-a baricadat. Avem doi astfel de câini de, de, de pază, unul care latră din tabăra opoziției la guvern și unul care apără din, de la guvern spre opoziție. Uh, acuzațiile în legătură cu corupție nu sunt nici măcar verificate. Uh, un titlu din prima pagină dis dispare a doua zi ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Rolul societății civile acum. Dacă ne uităm la societatea civilă și la proiectele societății civile în combaterea corupției, există două elemente care merită menționate. În primul rând, societatea civilă este mai puțin uh, activă în uh, acțiunile împotriva guvernului și agențiilor guvernamentale și, în al doilea rând, majoritatea proiectelor sau a cercetărilor din acest domeniu sunt doar de competența organizațiilor internaționale din uh, Albania și nu a organizațiilor locale. Pe partea pozitivă, recent în, Angalia, uh, în, în Albania a fost lansată Agenția pentru sprijinirea societăților civile, formată din ONG-uri, a cărei prioritate maximă este anticorupția. În concluzie, știu din uh, experiență că ultimile cuvinte trezesc uh, publicul. Aș dori să mă refer la recomandările cheie legate de Albania. Consensul și voința politică între cele două partide reprezintă o uh, condiție sine qua non pentru funcționarea corectă a Albaniei, crearea unei curți administrative, finanțarea partidelor politice, deciziile privind imunitatea parlamentară. Uh, în alegerile din primăvara 2011 ar trebui să se respecte uh, normele internaționale pentru a respecta recomandările OSCE-ODIR uh, publicate în septembrie 2009. Independența justiției trebuie să fie o prioritate pentru guvern. Guvernul ar trebui să înceapă cooperarea pentru a finaliza strategia națională pentru uh, reforma justiției. Cred că cu acestea mi-am respectat timpul alocat. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie dottor Derbici, eh, stata molto interessante. Mulțumesc, a fost o prezentare foarte interesantă începe acum dezbaterea. Eu, din păcate, trebuie să vă părăsesc. Am un angajament. Uh, însă, am luat angajament încă, însă acum uh, cedez președinția colegului Cucan. După cum știți, e președinte al delegației pentru Bosnia, Herzegovina, Albania, Muntenegru și Serbia. Mulțumesc și ne uh, reîntâlnim mâine. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. <clears throat> Aș dori să deschidem acum discuția. Representative of Commission, but... Uh, întâi reprezentanții uh, com- și reprezentanții Comisiei vor avea cuvântul, dar întâi voi da cuvântul colegilor mei din Parlament, că poate că vor avea și ei întrebări de adresat Comisiei. Iar acum Iată, am mai multe nume pe lista vorbitorilor. În primul rând, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, pentru organizarea acestei reuniuni și voi începe foarte abrupt de, cu corupția din Balcanii de Vest, dar nu mă voi referi doar la Balcanii de Vest. This is entirely an European când e vorba de aderare, aceasta este o problemă în general europeană și privește nu doar Parlamentul European, ci și Comisia Europeană și acest subiect se află uh, pe uh, ordinea de zi a delegației noastre pentru sud-estul Europei. Nu uitați că uh, corupția se referă și la cei care corupți și la cei care se lasă corupți. Așa, pentru că, în general, vorbim doar de cei corupți. Și uităm pe corupători, care și ei sunt importanți. Și, și împotriva lor trebuie să luptăm. Apoi, în al doilea rând, e important să ne întrebăm ce putem face la nivel european, gândindu-ne la procesul de aderare și la, și la procesul de extindere. Și dacă e un lucru care e ușor de făcut pentru a preveni corupția, eh, pentru a întâmpina corupția și mai ales eh, relația dintre eh, decidenții de nivel înalt politic și corupție, e bine, ne putem gândi la finanțarea partidelor politice. Aici se află probabil rădăcina corupției la nivel politic. Încă nu văd niciun fel de strategie coerentă a Uniunii Europene, nici din partea Comisiei Europene, nici din partea Parlamentului European, în dialogul nostru instituțional cu actorii din Balcanii de Vest. Apoi, ce se întâmplă cu finanțarea campaniilor electorale? o altă problemă majoră cu corupția, pentru că de obicei donațiile și alte forme de finanțare um, din campaniile electorale sunt bazate pe diverse condiții. Politicienii sunt obligați să dea rezultate imediat ce vin la putere. Iată, vedem că nici aici nu avem nicio strategie coerentă noi de la Uniunea Europeană. Apoi, transparența finanțării celor două categorii anterior menționate. Avem oare aici o strategie? Avem niște cerințe în dialogul nostru cu cei din Balcanii de Vest? Nu, cel puțin până acum nu cred că așa stau lucrurile. E bine, atunci uh, ar trebui să avem, să uh, uh, impunem o precondiție în fiecare dialog interinstituțional pe care îl avem, să definim și să gestionăm conflictul de interese, dar nu doar la nivel de declarații. Uh, pentru a face pe plac Comisiei Europene și apoi uh, asta se rămâne doar la nivelul uh, de vorbe goale. Apoi, în legătură cu averile persoanelor publice, discuțiile se facă nu doar la nivel formal, pentru că asta deja s-a făcut și la, cu alte state membre ale Uniunii Europene și vedem rezultatele. Nu sunt aproape de zero ce poate face Parlamentul European. Înainte să dea vina pe alții, haideți să vedem ce putem face noi, în primul rând. Noi avem un dialog politic cu diverse partide politice din uh, regiune și cred că, în primul și în primul rând, am, ar trebui, înaintea oricărui soi de afiliere, pentru că în legătură cu partidele politice, orice partid politic care dorește să intre în grupul PPS sau Socialiști Democrați și alte grupuri uh, din Parlamentul European, trebuie să îndeplinească anumite criterii și condiții, printre care, sigur, să se afle și criteriile privitoare la uh, uh, transparență, responsabilitate, în ce privește uh, finanțarea, campanii electorale și așa mai departe. Până acum uh, nu s-a făcut nimic în acest sens. Oare Comisia Europeană are, dispune de o strategie coordonată care să poată fi aplicată în regiune? Pentru că până acum văd că uh, nu, nu are așa ceva. N-am văzut, eu, eu cel puțin nu știu să aibă așa ceva. Oare partidele politice și grupurile politice din Parlamentul European desfășoară un dialog intern în legătură cu ce anume trebuie promovat în dialogul nostru instituțional cu partidele politice din regiune pentru ca să dispună măcar de un nivel decent de transparență și uh, responsabilitate. Dar văd că și aici uh, zero, nu văd nicio strategie. Uh, sau fundațiile politice. Cum sunt oare acestea finanțate? Dispunem aici de criterii? În anumite țări avem. Dar oare aceste criterii trebuie aplicate și în întreaga regiune ca o precondiție? Să le spunem, dragi prieteni, dacă vreți să intrați în familia noastră politică, trebuie să îndepliniți anumite condiții prealabile. Fie că vreți, fie că nu vreți și până la urmă decizia va aparține vouă, nu nouă. Dar dacă ei vor să intre în familiile noastre politice, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Apoi altă întrebare. În, la Parlamentul European avem oare un dialog uh, instituțional referitor la relațiile noastre uh, politice cu actorii politici din regiune? Voi da un singur exemplu. Al, cazul albanez. Haideți să vedem, doar acum trei săptămâni uh, a avut loc un scandal uriaș de corupție la nivel înalt. Opoziția sigur a dat vina pe guvern, guvernul a dat vina pe opoziție, dar fără nicio consecință până în ziua de azi, concretă. Dar aici, în, această, în acest caz, cele două grupuri politice din Parlament, uh, cel de-al meu, socialiștii și democrații, și cel al grup major, uh, PPE-ul, s-au aflat pe uh, poziții diferite, foarte partizane, fără să țină cont de interesele Albaniei. Deci cum să pregătim Albania pentru a îndeplini standardele Uniunii Europene? Oare putem face ceva? În acest sens, sigur că putem. Dar e important nu doar să dăm vina pe cei din Balcanii de Vest, ci și să vedem ce putem face noi. Și sunt multe de făcut și e ușor până la urmă, dacă identificăm bine prioritățile. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun în final că trebuie să lucrăm cu Comisia Europeană. Bine, poate e prea mult să o numim strategie, dar măcar să avem, să impunem niște precondiții, niște criterii care trebuie îndeplinite de către uh, uh, guverne, partide politice din zonă și trebuie să le impunem în dialogul nostru cu toți actorii implicați, pentru că dacă nu vom continua la nesfârșit să vorbim despre corupție și toate aceste probleme, nu doar uh, peste un an de zile, ci la nesfârșit. vor reveni acele subiecte, corupția în noile state membre ale Uniunii Europene și cele care vor adera pe viitor, fără ca să reușim vreodată să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, dragi colegi. Vă reamintesc că mai avem la dispoziție aproximativ 35 de minute. Am șapte vorbitori pe listă și acum și doresc să dau cuvântul și reprezentanților comisiei și uh, invitațiilor noștri, desigur, pentru o replică nu voi stabili o limită de timp, ci fac apel la simțul nostru de răspundere și de colegialitate. Iar acum dau cuvântul vicepreședintelui Parlamentului Euro, ă, Delegației Parlamentului European pentru Macedonia, domnul Salavracus. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, salut această inițiativă a președinției Comisiei și a Secretariatului. E important să discutăm această temă, chiar dacă nu este una de, de politică externă. Avem de-a face cu o problemă socială. Iar uh, discuțiile noastre ne pot ajuta și în elaborarea deciziilor ce vizează politica externă a Uniunii Europene. Am uh, impresia că suntem aici la o mormântare. La mormântări oamenii simt că viața ajunge la un moment dat la sfârșit, dar după mormântare, adică la o zi, două după mormântare, deja totul reintră la, în normal și nimeni nu se mai gândește la ce s-a întâmplat înainte. Deci, ideea e că, după cum spunea domnul Boștinaru, această temă este una pe care trebuie să o discutăm din nou și din nou și trebuie să acționăm într-un final. E clar că în natura umană stă această înclinație înspre ilegal, ilegalitate, corupție. Și uh, în ceea ce privește Macedonia. Pentru noi nu există Macedonia. Pentru noi există o fostă republică uh, iugoslavă a Macedoniei. Ilegal rămâne ilegal. Ceea ce e ilegal rămâne ilegal. Prin urmare, apar o grămadă de fenomene în această zonă, printre care și uh, corupția. Domnul Dervișii, din uh, din Albania a prezentat practic concluziile Transparency International. Doar Albania este coruptă? Se pune întrebarea sau întreaga lume este coruptă? Raportul uh, Transparency International ne arată că uh, există un fenomen al corupției peste tot în lume și această temă ar trebui să ne preocupe în momentul de față. Cele mai corupte sunt partidele politice. De asemenea, corupți sunt funcționarii publici. Corupți sunt cei care exercită în, în vreun fel prerogativele puterii, în vreun fel sau altul. Corupția este un fenomen cu atât mai pregnant cu cât statul în care apare este mai puțin dezvoltat. În statele dezvoltate ale lumii, marile companii sunt cele corupte. Aceste companii mari au același uh, comportament ce înclină spre corupție atât în interiorul uh, statelor din care profund, provin, cât și în statele în care își desfășoară activitatea. E clar, trebuie să vorbim despre corupători și despre corupți. Dacă negăm existența acestei probleme, nu o să avansăm niciodată. E clar că trebuie să depunem eforturi susținute și uh, nu putem spune de la bun început uh, că, bine, acum o să ne ocupăm de Balcanii de Vest, o să cercetăm situația de acolo și doar atât. Nu, nu e bine, trebuie să ne gândim și la situația care se întâlnește în alte state europene, pentru că și acolo fenomenul corupției există să nu ne rezum, uh, rezumăm la Balcanii de Vest. Bineînțeles că pot exista soluții cât se poate de uh, concrete pe care le putem uh, propune pentru îmbunătățirea situației atât în statele Balc- din Balcanii de Vest cât și în statele membre ale Uniunii Europene. Fenomenul uh, corupției trebuie să descrească pentru că altfel e clar nu vom evolua niciodată. Însă în ceea ce privește statele din Balcanii de Vest, uh, E clar, situația este una ciudată. Avem tendințe naționaliste acolo, însă în același timp mai există și corupție. Tendințe naționaliste, corupție, toate în aceeași oală, e, e puțin cam ciudat. Prin urmare, în momentul de față trebuie să ne punem întrebarea cum putem să combatem toate acestea într-o manieră eficientă, să ne bazăm doar pe relații, să ne bazăm pe legi, uh, trebuie să găsim un răspuns. Mulțumesc. Thank you very much. I give the floor. Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Zoran Thaler, raportor pentru Macedonia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez uh, bun venit invitațiilor noștri și să felicit Cred că au uh, expus aici niște prezentări foarte utile și uh, le salut curajul de care dau dovadă în anumite cazuri. Și aș vrea să fiu bine înțeles. O întrebare pentru doamna Cialovic. Aș vrea să întreb dacă a, a fost vreodată, a făcut ținta unor amenințări pentru că lucrurile din țara domniei sale nu arată prea roz, după cum a spus și domnia sa, și cred că a fost uh, foarte cinstită și a avut o foarte deschisă. E adevărat că atunci când vorbim de corupție, trebuie, ă, sunt ă, totdeauna două părți implicate în corupție, cel care dă bani și cel care ia bani, dar în toate țările despre care vorbim acum, Macedonia, Muntenegru, Albania, precum și în anumite state membre ale UE, Cred că e vorba de o problemă de, men- de mentalitate. E o mentalitate care ă, favorizează nepotismul și uh, oamenii gândesc așa, odată ce ajung la putere, pot să fac ce vreau și pot să jefuiesc țara după bunul meu plac. Cei care ajung la putere iau tot ce vor pentru că cred că le aparține. E vorba de lăcomie. Problema este că uh, este o molimă răspândită în partide politice, justiție, este o rețea de actori care se ajută unul pe altul, o mână spală pe alta. Și aici elementul principal al combaterii acestor rețele e conștientizarea uh, uh, în rândurile societății civile, a publicului, ale publicului. Și ar vrea să o felicit și pe doamna Staseva și pe doamna Cialovici pentru activitatea domnilor lor cred că sunt reprezentante de frunte ale societății civile pentru că atrag atenția asupra problemelor din țările domnilor lor. E importantă mass media, e important ca aceasta să fie independentă. Uh, situația cea mai negativă se înregistrează în țările unde cei de la putere uh, pun stăpânire și pe presă. Și avem multe exemple aici. Deci întrebarea mea pentru comisie ar fi următoarea. În ce măsură Uh, și în ce măsură se implică UE pentru a combate corupția în țările candidate? Putem oare face mai mult? Putem să-i susținem pe cei care luptă la nivel local împotriva corupției? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Teană, care cuvântul, raportorul pentru Muntenegru. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte pe scurt, vreau și eu să întreb la Cianovici. Uh, se adresez o întrebare pentru că ne-a oferit foarte multe informații în intervenția domniei sale în legătură cu natura guvernului din Muntenegru și activitățile sale negative. Și uh, povestea seamănă cu cea auzită în Podgorița. Am fost acolo acum câteva săptămâni, am vorbit cu un uh, membru al opoziției și mi-am și cam aceeași stare de lucruri. că toți fac parte dintr-un fel de rețele mafiote, toți sunt corupți și cetățenii s-au săturat de această uh, situație. Dar uh, vocea lui a fost, uh, nu a avut ecou în uh, cele ce mi-au spus ceilalți interlocutori ai mei, ambasadori, membri ai guvernului și așa mai departe. Deci mă întreb cum de există această discrepanță în uh, cele două puncte de vedere despre Muntenegru. Uh, aici s-a vorbit de președintele Parlamentului care pe bani publici se deplasează în întreaga lume. Ei bine, uh, am văzut, am văzut raportul actual al Parlamentului și um, au fost înregistrate acolo um, aceste uh, deplasări. Dar oricum, deci ele sunt prevăzute în bugetul Parlamentului. Ați menționat și situația cu privatizările, banii proveniți din privatizări Uh, nu se știe cum a fost cheltuit de guvern. Da, sugerați că pur și simplu au fost furați acești bani și cine știe în ce conturi bancare au fost uh, ascunși. În modul în care guvernul cheltuiește banii din privatizări, cred eu, uh, e o, o problemă ce ține de suveranitatea Muntenegrului, de, de, de, până la urmă, de Comisia Bugetară a Parlamentului și guvernul este cel care decide modul în care se cheltuiesc acești bani. E o problemă internă. Dar nu știu dacă dumneavoastră ați afirmat, până la urmă, dacă banii au fost pur și simplu furați sau pur și simplu că au fost, sau că au fost cheltuiți uh, greșit. Nu au fost uh, cheltuiți pentru proiecte de infrastructură și uh, mă interesează răspunsul din partea noastră pentru că voi elabora un raport pe această temă. Mulțumesc! Acum doamna ce raportare pentru Kosovo. Și mulțumesc și eu pentru mm, aceasta, aceste prezentări foarte uh, detaliate și elocvente despre Muntenegru, Albania și situația generală a regiunii din punct de vedere al Transparency International. Precum antevorbitorii mei, vă spun și eu că atunci când mă deplasez în țările din regiune și aud criticile uh, împotriva corupției la nivel înalt și crime organizate. Când vorbesc eu în calitate de cetățean al unei țări uh, din Uniunea Europeană, vreau să spun că există corupție și crimă organizată și în statele membre ale Uniunii Europene, mai mult sau mai puțin. Dar toți întâmpinăm anumite probleme la anumite niveluri. Cred că trebuie să spunem și acest lucru și să vedem și noi ce avem de învățat de aici de modul în care se rezolvă țările în diferite țări. Da, cu finanțarea partidelor, cu uh, finanțarea campaniilor electorale, sigur, acestea sunt probleme. În unele țări se înregistrează progrese aici, în uh, promovarea vizibilității, ce sume sunt oferite, căror partide, cum se cheltuiesc acești bani, etc. Dar nici în țara mea, Austria, lucrurile nu sunt atât de transparente și la noi mai sunt multe de făcut. Dar oricum, acum trec la întrebări. Uh, una dintre întrebări se aseamănă cu cea a domnului Taller. S-a vorbit aici, uh, a fost criticat uh, guvernul din Muntenegru. Mă întreb și vă întreb, câteodată vă temeți, ați fost supus amenințărilor, vă temeți că ați putea avea probleme și o altă întrebare. În activitatea ONG-ului dumneavoastră, uh, ați, uh, ați fost invitați în Parlamentul din Muntenegru uh, pentru a vă fi auzit acolo vocea, pentru că ați criticat guvernul, ați criticat și controlul parlamentar, că, că Parlamentul nu supraveghează guvernul așa cum se cuvine. Dar, mă întreb, când vorbiți atât de deschis, și eh, mă scuzați că acum caut un nume pe listă. Dervishi. Eh, deci domnul Dervishi, la fel. Și vă întreb, există în parlamentele dumneavoastră o dezbatere față pe aceste teme pe care le menționați dumneavoastră? Aveți eh, și care este implicarea mass media? Pentru că, până la urmă, după cum am spus, e vorba de conștientizare uh, în rândurile publicului acestor probleme. Cât de bine sunt uh, oglindite lucrurile pe care le spuneți dumneavoastră în mass media din țările dumneavoastră. Iar uh, acum adresez comisiei, după câte știu eu, dar vom auzi replica comisiei, dar după câte știu eu, comisia își obține multe din datele sale de, pentru rapoartele de progres din partea unor ONG-uri din țările acestea. Deci sper că raportul dumneavoastră uh, izvorăște și din uh, informațiile ONG-urilor din aceste țări. Eu, la fel cum au spus și alții aici, uh, consider că e important să existe ONG-uri uh, independente care să reprezinte societatea, societatea civilă, care să aibă curajul, timpul, energia, să aibă acces la mass media, dar să aibă și fondurile necesare pentru a desfășura activitatea, pentru a lupta împotriva corupției. Și trebuie să existe o independență a mass media, să avem uh, uh mass media cu adevărat independentă, că și aici sunt multe probleme. Și aș dori să știu Știți că unii, unii uh, europarlamentari sunt raportori pentru unii, unele dintre țările dumneavoastră. Ce așteptați dumneavoastră de la noi, vă întreb? Ce vreți să facem noi atunci când ne întâlnim cu reprezentanții guvernelor dumneavoastră, când ne elaborăm rapoartele? Uh, vă satisfac aceste rapoarte? Vă satisfac declarațiile noastre publice atunci când vă vizităm țările sau doriți să fim mai severi, mai critici mai vocal sau facem, credeți că facem îndeajuns pentru a vă ajuta? Mulțumesc! Uh, vă mulțumim. Urmează domnul Panțeri. Grazie, brevemente. Eu vă evitare în această noastră discuție. Mulțumesc. Aș dori să avem aici în discuția noastră o Uh, să nu avem o abordare conform căreia dacă toți sunt corupți, atunci nimeni nu e corupt. Dacă toți sunt vinovați, atunci uh, nimeni nu e vinovat. Pentru că noi, Parlamentul European, trebuie să indicăm obiectivele și etapele pentru a uh, um, elimina, până la urmă, corupția. Sau... Mm, și dacă vedem această clasificare, sunt multe de discutat și cu privire la statele membre ale Uniunii Europene. Eu cred că fenomenul corupției e însoțit de un fenomen mm, simplu, dar greu de combătut. Corupția crește exponențial când uh, uh, nu mai sunt respectate regulile și pilonii democrației dintr-o țară se prăbușesc. În acest moment, uh, corupția crește. Și există o mică diferență între, țările, între statele membre și țările candidate în aceste ultime țări se mai poate renoi uh, uh, clasa conducătoare din unele țări. De exemplu, în Muntenegru, dumneavoastră ne-a spus de câți ani uh, aceleași persoane se află la putere. Iată, o problemă fundamentală. Dar acum trec la întrebări. Dumneavoastră credeți că prezența Uniunii Europene și organizațiile internaționale a schimbat, a îmbunătățit sau nu uh, situația luptei împotriva corupției? că e important să știm dacă prezența noastră acolo e, folosește la ceva sau nu. Dumneavoastră v-ați referit la percepția rândurile populației acestui fenomen al corupției. Și e vorba, până la urmă, de o neîncredere față de guvernanți la toate nivelurile. Eu înțeleg că dumneavoastră faceți eforturi foarte importante ca reprezentanța ai societății civile. Dar nu puteți să uh, vorbi numele întregii societăți civile. Eu aș vrea să știu cum este percepută corupția în întreaga societate civilă din țările noastre. Sau dacă afectează uh, societatea civilă, pentru că dacă în uh, unele părți reprezintă deja corupția o adevărată cutumă, Uh, nu știu dacă, uh, în ciuda eforturilor dumneavoastră meritorii, dacă se poate face ceva și dacă o parte a societății civile privește spre Europa și așteaptă, odată cu uh, aderarea la Uniunea Europeană, o îmbunătățire a situației sau dacă pur și simplu domnește indiferența. Că și aici sunt multe semne de întrebare și trebuie să ne punem și noi întrebări asupra propriei noastre activități. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțeri. Ultimul vorbitor de pe listă, domnul Kirilov. Thank you, Chairman. Uh, I think... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că dezbaterea aceasta a fost foarte interesantă. Cred că trebuie în continuare să invităm oameni cu care să purtăm discuții cât se poate de concrete. Asta pentru a ne oferi nouă posibilitatea de a înțelege gravitatea situației. nu este o, un fenomen uh, care apare doar în statele pe care le-am discutat astăzi. Este un fenomen care afectează și statele învecinate acestora. Este vorba aici despre gangsteri care au reușit cu mult timp în urmă să se integreze foarte bine în structuri. Sunt foarte eficienți și sunt foarte, foarte puternici. Albania și uh, Muntenegru sunt state în care se dă tonul în materie de trafic în Balcanii de Vest. Dar aceste rute conduc din Albania și Montenegru uh, înspre alte state învecinate, Serbia, uh, Bosnia, România, etc. Și mai apoi uh, bunurile traficate ajung în vest. Traficanții au devenit cu atât mai puternici cu, cu, puternici cu cât a fost impus, mai ține minte, un embargo în fostele, în republicile fostei Iugoslavie. Dacă n-ar fi fost acest embargo, poate că situația ar fi fost alta. Da, bineînțeles că există corupție, crimă organizată și în statele membre ale Uniunii Europene. Îmi amintesc de criticile aduse Bulgariei înainte de aderare. Și am fost de acord uh, cu, uh, cu aceste critici. Însă, după cum spunea un coleg britanic, dacă uh, combaterea corupției ar fi fost neapărat un criteriu de aderare, atunci multe alte state membre vechi nu ar fi avut dreptul să facă parte în această, din acest uh, club exclusivist. În ceea ce privește Muntenegru, da, știm cu toții că e un fel de hub al, uh, al traficului. Și lucrul acesta este bine cunoscut de altfel. E, e bine cunoscut și faptul că uh, reprezentanții crimei organizate s-au infiltrat în structurile politice, în structurile administrative. Iar dacă nu vom uh, combate acest fenomen, atunci ne vom confrunta cu mari probleme. Să ne gândim la ce spunea devorbitoarea mea cu privire la Kosovo. Vedem deja instabilitatea politică la nivel înalt, așadar, din Kosovo. De ce există această situație, bine, putem să speculăm, dar eu, uh, sincer să fiu, sunt uh, mai mult decât convins că toate organizațiile criminale, infracționale, sunt cele care dictează legea în Kosovo și, prin urmare, generează această instabilitate. Vă amintiți că au existat uh, trei jurnaliști care au fost acuzați de, de terorism acești jurnaliști însă, practic, uh, anchenau, anchetau cazuri de corupție la nivel înalt și dintr-o dată au fost închiși, au fost uh, judecați și acuzați de terorism. Da, deci asta este cauza instabilității din Kosovo. Trebuie să fim mult mai eficienți în, efort, în demararea eforturilor noastre și, uh, de asemenea, Comisia uh, ar trebui să aibă grijă în momentul în care își face evaluările de țară. Pentru că studiile lor uh, nu sunt neapărat cele mai corecte, să ne gândim la, la cazul Muntenegrului. De asemenea, noi trebuie să ne asumăm rolul uh, Uh, trebuie să vorbim deschis, deschis, deschis, trebuie să fim mai puternici în a vocifera, trebuie să fim realiști în, cazul, în cadrul discuțiilor noastre la nivelul Parlamentului European și să învățăm din aceste situații. Vă mulțumim, domnule Kirilov. Urmează domnul Maragos, reprezentant al Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Extindere. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Cucan. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Cucan. E o plăcere să particip la această reuniune. E o onoare și o plăcere pentru mine să fiu printre prieteni și colegi. Trebuie să spun că, într-adevăr, corupția și combaterea corupției e una dintre uh, prioritățile Uh, cele mai importante ale politicii noastre de extindere. A fost așa de ani de zile. Am acoperit-o în, în rapoartele de progres, în uh, dialogul cu țările respective, dar și cu uh, programele IPA. Am câteva date, dacă vă interesează. De exemplu, în 2009 am alocat 80 de milioane de euro în proiecte legate de statul de drept care acoperă corupția, dar și reforma poliției și reforma sistemului judiciar, care știm că sunt uh, piloni importanți în această luptă împotriva corupției. Din 2007, mă refer la toate țările, am avut proiecte în valoare de 13 milioane de euro dedicate doar combaterii corupției. E o sumă importantă, dar aspectul și mai important nu este uh, cuantumul sumei, ci această abordare coordonată pe care o avem și Uh, voința politică, angajamentul din partea instituțiilor europene de a combate corupția. Un element foarte important în acest cadru îl reprezintă acest uh, consens renoit cu privire la dezbatere, la, la extindere, concluziile din 2006, e vorba de învățămintele uh, trase de pe urma cinci procese de extindere, că pentru noi uh, statul de drept trebuie să fie o prioritate într-o fază timpurie a procesului de extindere. Deci, noi uh, încurajăm să se înceapă cu reforma justiției, combaterea corupției, un cadru care trebuie să fie lansat chiar într-o fază timpurie acestui proces de extindere. E un proces pe care îl monitorizăm anual în rapoartele de progres. După cum știți, în acest an vom avea două avize cu privire la Albania și Muntenegru, combaterea corupției, Uh, cu uh, figuri bazate pe criterii politice și după aceea vom continua să continuăm monitorizarea situației în contextul negocierilor uh, din capitolul 23 cu metodologia, deschiderea și închiderea benchmark-urilor. Nu e ușor să uh, învingem în această luptă împotriva corupției, dar avem instrumente puternice. În primul rând, procesul de aderare, care este o motivație în sine E un instrument care poate ajuta reformele din țările respective. Cetățenii sunt interesați, trebuie să ținem cont de dorința cetățenilor. Sigur că cetățenii, când aderă la Uniunea Europeană, speră să, ca corupția să fie mai mică. Probabil că sunt și unii care beneficiază de pe urma <clears throat> corupției, dar estimăm că nu e vorba de majoritatea societății civile și uh, al opiniei publice din aceste țări. Deci, ce facem noi? Încercăm să avem Uh, să atingem acest obiectiv. Finanțarea uh, partidelor. Domnul Boștinaru a făcut o intervenție foarte pertinentă. Probabil că nu există norme europene în Uniunea Europeană. Noi ne bazăm pe schimbul de bune practici. Dacă citiți uh, raportul nostru din ultimii ani, în rapoartele cu privire la Muntenegru și Albania am spus că e vorba de priorități cheie. Nu ne interesează doar partea oficială, nu ne interesează doar existența legii. Uh, preocupările de anul trecut din Muntenegru în ce privește finanțarea partidelor e că nu e suficientă supraveghere. Există instituții de supraveghere, dar ele nu monitorizează toate aspectele. Uh, cât de uh, cineva de la Ministerul de Finanțe, cineva de la sistemul electoral. Noi am vrea să avem un sistem de supraveghere care să permită uh, partidelor să funcționeze pe o bază solidă cu norme etice puternice. Credem că acest tip de dialog și angajamentul părților politice din Europa ne pot ajuta în aceste eforturi. În toate țările am avut un cadru foarte bun și aspectul cel mai important este să consolidăm instituțiile, autoritățile de supraveghere, să uh, închidem lacunele de legislative, conflict de legislație există peste tot în toate țările, dar uh, aceste conflicte trebuie monitorizate uh, temeinic. E o chestiune foarte importantă care trebuie abordată în trecut. Asistența noastră e importantă, e prezentă. Majoritatea ONG-urilor reprezentate aici au primit granturi de la Uniunea Europeană pentru a se implica în lupta corupției, uh, ridicând gradul de conștientizare, monitorizând uh, segmente din legislație riscante, construcții, privatizare, administrație fiscală, uh, justiția, un alt domeniu cheie, însă aspectul cel mai important este obținerea de rezultate concrete. Credem că cu acest consens renuit pe, privind extinderea din 2006 și cu uh, uh, îndemnurile din Europa, respectiv că țările trebuie să uh, facă o reformă în profunzime, structurală și nu doar pe hârtie, să ia decizii care nu sunt puse în aplicare, credem că putem ajunge la rezultate concrete. Există o comunicare a Comisiei din 2003 cu privire la principiile de bază în lupta împotriva corupției, în țările vecine și uh, candidate. Acum vom pregăti uh, DG Home de la Direcția Generală Home pregătește un document uh, cu privire la lupta împotriva corupției, va apărea în 2011, însă în ceea ce privește extinderea criteriile politice cu sprijinul tuturor uh, organismelor europene, Consiliu, uh, Comisie, Parlamentul European, credem că putem ajunge la rezultate concrete și putem să încurajăm aceste țări să facă progrese în acest domeniu. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. Am avut câteva declarații foarte interesante, foarte clare din partea oaspeților. Am avut și întrebări uh, directe din partea deputaților. Abia aștept răspunsuri la aceste întrebări directe și imediat o să dau cuvântul oaspeților. Începem cu domnul Derviș, apoi doamna Cearlovici și doamna Taseva. Domnul Derviș. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt. În ce privește întrebarea legată de dezbaterea publică, avem dezbatere publică, dar domnul Panțării s-a referit la ceva. Uh, când toată lumea e acuzată de corupție, nu e nimeni corupt. Pentru a sintetiza, acest subiect suferă de pe urma suprapolitizării, putem uh, dezbate, sigur, reforma justiției, însă va trebui să se pună capăt impunității, avem nevoie de mass media independente, avem operatori mass media, dar nu avem mass media independente. Editorii nu pot să ia decizii pe baza deciziilor, pe, pe baza judecății profesionale. Nu, deciziile se fac printr-un telefon sau prin SMS uh, din partea unui uh, grup de interese trebuie să avem partide politice slabe. Partidele politice în această regiune sunt mult prea puternice, sunt uh, mult mai puternice decât orice instituție din țară. Și totuși, sau nu suntem siguri sau suntem siguri că nu fac ce spun. În ce privește finanțarea, cine pe cine finanțează sau cine finanțează campania electorală. Și, în fine, nu avem nevoie de o luptă anticorupție generalizată. E nevoie de o intervenție inteligentă, există probleme foarte mari în sectorul sănătății, avem nevoie de o intervenție în acest domeniu. În domeniul învățământului la fel, e nevoie de o informație țintită. Și, în fine, sigur că nu putem aștepta uh, minuni peste noapte într-un an, în doi ani. Pentru că acesta este riscul uh, activității ONG-urilor. Donatorii așteaptă rezultate uh, pe șase luni sau într-un an sau în trei ani. E o luptă uh, de o viață și nu un guvern, nu poate câștiga doar un guvern, e nevoie de sprijinul tuturor factorilor implicați și de sprijin în general. În ceea ce privește comunitatea internațională și Uniunea Europeană, e nevoie